Bună ziua, haideți să ne reluăm lucrările. Mă bucur că sunteți aici. Ne așteaptă două ore um, dedicate unui subiect foarte important și interesant. În septembrie am fost într-o uh, misiune de informare în Grecia, am, eh, am vizitat proiecte finanțate din bani europeni, am discutat cu uh, uh, diferiți reprezentanți, dar nu am putut discuta cu guvernul elen pentru că la vremea aceea erau alegeri în Grecia și nu era o situație adecvată. Ne-am gândit în orice caz să facem uh, un follow-up, să vedem ce demersuri ulterioare sunt necesare am uh, analizat în principal în misiunea noastră problema exproprierilor și de aceea am trecut acest subiect pe ordinea de zi de astăzi. Am vizitat uh, o autostradă din care s-au construit 25 de kilometri, erau gata, dar nu se putea uh, circula pe ea pentru că pentru accesul pe autostradă și ieșirea de pe autostradă ar fi trebuit să treacă pe niște terenuri care nu fusese încă expropriate și am văzut uh, ne-am gândit că ar fi important să se pună acolo panouri. Noi credem că trebuie să se recunoască orice facem cu bani europeni și e păcat că această autostradă să nu poată fi folosită. Ne bucurăm deci că avem ocazia să avem această audiere astăzi, ne bucurăm de prezența Comisiei, de prezența domnului Rono, care reprezintă tot Comisia Europeană din grupul de lucru privind Grecia. De asemenea, uh, avem un reprezentant al Direcției Generale Regio care a pregătit uh, un studiu pe această temă din perspectivă tehnică. Uh, de asemenea, ne bucurăm că domnul Delis este aici și, de asemenea, domnul consilier al secretarului general uh, pentru fonduri structurale de la Ministerul Economiei din Grecia. Este important să discutăm în Grecia și despre Grecia, despre fondurile europene, pentru că rata de finanțare a ajuns la 100% și credem că uh, acest sprijin trebuie să fie cât mai vizibil. De asemenea, uh, Știm că în Grecia Comisia de Exproprieri cheltuiește foarte mulți bani, mai mult decât în orice stat membru. Um, în fondurile europene limita este de 10% cât se poate folosi pentru exproprieri și în Grecia sumele uh, sunt depășite cu mult. Și în principiu ce depășește 10% trebuie finanțat din fonduri proprii. Este interesant, cam acestea ar fi um, Uh, observațiile mele introductive. Doresc să-l, să, salut pe domnul Slöiters, șef de unitate pentru Grecia și Cipru de la DigiRegio și aveți cuvântul pentru 10 minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc pentru că ați organizat acest eveniment ca demers ulterior misiunii, misiunii dumneavoastră. În contribuția uh, mea nu doresc să intru să mă lungesc foarte mult. Am, mă bucur să văd că aveți aici o seamă de experți pe subiectul exproprierii de utilitate publică din Grecia. Sunt chiar aici alături de mine. Eu aș dori să vă prezint câteva informații uh, de fundal, o perspectivă istorică, ca să înțelegeți uh, de unde vine această problemă și de aceea am considerat că este foarte important să uh, acordăm sub atâta, atât de multă atenție acestui subiect, inclusiv astăzi. De mai mulți ani, Comisia și în special Digi Regio, prin fondurile sale, FEADER și fondurile de coeziune, finanțează foarte multe proiecte de infrastructură din Grecia și în acest context avem de-a face cu uh, exproprierile. În uh, acești ani în care am fost implicați în acest domeniu, am constatat că procedurile de expropriere din Grecia sunt extrem de uh, îndelungate, foarte adesea uh, sfârșesc uh, în instanță și procedurile judecătorești în Grecia sunt uh, destul de lungi în sine. În plus, uh, este posibil ca un proces să fie urmat de apel și uh, de încă un apel. Uh, și astfel se um, lungește și mai mult durata exproprierii. Și în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, după cum ați spus, uh, costurile exproprierilor sunt foarte mari. Prețurile uh, terenurilor ce fac obiectul exproprierilor variază foarte mult și sunt uh, mari. Ceea ce pe noi ne preocupă foarte mult noi uh, avem clauza de 10%, ceea ce protejează fondurile europene prin regulament, dar chiar dacă noi uh, suntem protejați uh, pentru că prețurile sunt atât de mari în Grecia, guvernul elen trebuie să contribuie cu suma restantă pentru a plăti exproprierea și nu este ușor. What actions uh, have we taken? Ce acțiuni au fost întreprinse în ultimii ani? În ultimii 2-3 ani mai ales. Sau mai degrabă, ce măsuri a luat Grecia? În uh, mai multe cazuri am, uh, ne-am confruntat cu ocuparea provizorie a terenurilor. Este o măsură temporară în caz că um, durata exproprierii se mărește foarte mult. Există posibilitatea ca întreprinderile de construcții, de exemplu, în uh, cazul proiectului de autostradă pe care l-ați menționat, pot să folosească deja terenul pe care doresc să construiască, chiar dacă procedura de expropriere nu s-a încheiat. Aceasta este o posibilitate. De asemenea, am fost... Um, am reușit să obținem o scurtare a termenelor de judecată. A, a fost modificată legislația și sunt convins că experții uh, prezenți aici ne vor da mai multe detalii. Scurtarea termenelor este obligatorie în cazul procedurilor de expropriere legate de proiecte cofinanțate, uh, dar, cel puțin din câte înțeleg eu, nu are același caracter obligatoriu când vine, de, când vine vorba de proiecte care nu sunt cofinanțate. Foarte important, am obținut o evaluare independentă a uh, prețului terenurilor de expropriat este important pentru că probabil că vă aduceți aminte că în Grecia, în mod tradițional, procedurile de expropriere încep de la un preț estimat pe baza așa zisei valori fiscale. Valoarea fiscală este uh, stabilită de uh, fisc. Și de aici apar problemele, pentru că uh, foarte adesea valoarea fiscală nu avea nicio legătură cu valoarea de piață, ceea ce ducea la um, apeluri din partea proprietarilor pentru că doreau să obțină prețuri mai mari, bineînțeles. Prin această expertiză independentă, ar trebui să avem într-adevăr un preț stabilit, independent, în temeiul aplicării mai multor bune practici recunoscute la nivel internațional. Pentru ca expertiza să fie independentă, trebuie să fie realizată de uh, un expert, de un evaluator acreditat pentru astfel de evaluări. În cele din urmă, există obligația ca judecătorul, ca instanța, în caz că se face apel cu referire la prețul stabilit de expert, judecătorul, cum spuneam, are obligația de a justifica diferența față de prețul stabilit de uh, evaluatorul independent. Așadar, dacă judecătorul decide să uh, recunoască un preț diferit, mai mare decât cel stabilit prin evaluare, trebuie să justifice în mod specific acest lucru. Pe când înainte, judecătorii aveau uh, foarte multă libertate și se puteau uh, îndepărta de la uh, valoarea fiscală folosită ca bază pentru calcul. Așadar, aceste măsuri influențează partea procedurală, pe de-o parte, reduc uh, durata procedurilor, limitează posibilitățile de apel și oferă o evaluare independentă, întemeiată a prețurilor uh, terenului ce face obiectul exproprierii. Per total, Cred că aceasta este o ameliorare foarte importantă față de uh, situația de acum 5-6 uh, ani. Ceea ce nu înseamnă că uh, nu ar trebui să se prevadă și uh, alte ameliorări. O parte a lucrurilor pe care le-am prezentat nu reprezintă soluții structurale. Ocuparea provizorie a terenului, de exemplu, se face în baza unei clauze de excepție, ceea ce înseamnă că nu se poate aplica în toate cazurile, pentru că atunci nu ar mai fi, nu ar mai avea un caracter excepțional. Așadar, trebuie să um, găsim o cale dacă dorim ca acest mecanism să fie util, o cale de uh, a-l simplifica, de a-l include în legislația obișnuită, ca să nu mai trebuiască să fie folosit uh, cu caracter excepțional. De asemenea, este important uh, să reușim foarte rapid să simplificăm legislația. În Grecia acest lucru e foarte dificil, legislația uh, greacă e foarte complexă. Trebuie ca experți în diferite ramuri de drept să colaboreze pentru a crea o imagine completă a situației exproprierilor. Deci avem nevoie și de acest lucru pentru ca toate părțile să înțeleagă exact uh, ce implicații are o procedură de expropriere. Evaluarea independentă a prețului este, desigur, un pas înainte foarte important. Însă acesta înseamnă și că evaluatorul independent stabilește un preț care este diferit de valoarea fiscală. Și ca să se evite orice posibilități de discuție, atunci când apar valori diferite pentru aceeași parcelă de teren? Ar, ar trebui să existe o posibilitate mai structurată pentru a se rezolva problema acestor diferențe de preț. Valoarea fiscală, de exemplu, ar trebui să se apropie de valoarea pe care experții independenți uh, o uh, calculează pentru o anumită proprietate. Și în cele din urmă înțeleg că nu discutăm acest subiect astăzi, dar ca să înțelegem ce face obiectul exproprierilor, avem nevoie de o definiție foarte precisă și de o înregistrare a fiecărei uh, parcele de teren. De aceea este nevoie de un uh, cadastru complet și cât se poate de funcțional. lucrăm din greu la acest proiect împreună cu autoritățile elene. Avem o cooperare foarte bună și acesta este un proiect care va mai dura uh, câțiva ani și este o parte structurală a sistemului care trebuie neapărat să existe. Însă, trebuie să ne fie clar că multe probleme nu vor fi rezolvate până când nu se vor lua aceste măsuri structurale. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi pentru că ați stabilit uh, cadrul, ne-ați arătat ce nu merge bine. Noi dorim astăzi să vedem uh, mai îndeaproape și ce funcționează și ce ar trebui să funcționeze. Dar nu am auzit uh, în prezentarea dumneavoastră sau poate m-am făcut că nu aud. Ne puteți spune ce face Comisia Europeană pentru a face ordine în toată această situație? Uh, poate că nu m-am exprimat clar, doamnă președinte. Am făcut foarte multe pentru a uh, promova multe dintre soluțiile în uh, vigoare, cum ar fi posibilitatea să se uh, aplice ocuparea provizorie a terenurilor, și pentru a utiliza această măsură uh, în mod mai larg, am discutat cu guvernul, de exemplu, cu Comitetul Interministerial, care supraveghează mai multe proiecte regio, care a decis să aplice acest mecanism în mai multe cazuri, în, pentru mai multe proiecte. Mm, modificările de legislație pe care le-am menționat, de exemplu scurtarea termenelor uh, judiciare, ca um, această instituție a experților independenți și procedura de selecție a experților. Toate acestea au fost realizate cu ajutorul, ca să nu zic cu presiunea, serviciilor noastre. Vom continua acest lucru, vom insista mai ales uh, asupra simplificării legislației, dorind să se găsească și să contribuim și noi la găsirea de soluții mai uh, simple și mai adecvate prin uh, simplificarea legislației și prin uh, identificarea unei versiuni mai structurate a ceea ce uh, reprezintă acum o procedură excepțională. Am fost de acord cu guvernul elen că o procedură cu caracter excepțional, cum este ocuparea provizorie a terenurilor, nu poate fi aplicată la modul general pentru că am uh, ajunge la limita prevederilor constituționale și la, chiar la limita prevederilor uh, de drepturi fundamentale. Și deci trebuie să găsim o soluție mai bună și mai durabilă la această problemă. Nu e ușor, pentru că înseamnă că va trebui să mai insistăm asupra unor modificări de legislație pentru a ă, găsi un mecanism ca acesta, dar care să nu aibă caracter excepțional, dacă pot să mă exprim așa. Și poate ca să, ca să exprim explicit ultima mențiune pe care am făcut-o, și anume cadastrul, acesta este un proiect major pentru noi, este o prioritate extremă. E un proiect finanțat din fondurile noastre, cu prioritate mare, foarte vizibil și este un proiect care poate să um, facă procedurile de expropriere mult mai simple și mult mai scurte. Pentru că um, Cadastrul va oferi o descriere mai bună a naturii fizice a proprietăților și uh, va include și chestiunea spinoasă a prețului acelor proprietăți. Dar, după cum vă spuneam, va mai dura câțiva ani până când acest proiect va fi gata. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Aș dori acum să dau cuvântul domnului Renault, Policy Officer responsabil de Uh, combaterea corupției și a fraudei la fondurile europene. Aveți cuvânt. Um, uh, mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc uh, Comisiei pentru invitația de astăzi pentru a vorbi pe acest subiect. După cum ați menționat, eu lucrez pentru uh, Serviciul de Sprijin a Reformelor Structurale, SRSS, care este pe lângă Comisia Europeană și este succesorul Task Force-ului pentru Grecia, care intervine pe um, ideea de a îmbunătăți um, administrația publică și nu numai în Grecia în ultimii ani. Pe dosarul despre care vorbim astăzi, exproprierea, trebuie să îmi exprim aprecierea față de predecesorii mei uh, pentru că ei uh, au fost foarte activi în dezvoltarea strategiei antifraudă, care a conținut și reforma codului exproprierilor uh, și Task Force-ul pentru Grecia împreună cu DG Regio au uh, făcut mari eforturi pentru ca această reformă să fie pusă în aplicare în momentul respectiv. Au uh, făcut ca această strategie să fie acceptată în Grecia și să fie validată și acest, uh, iar apoi um, au fost emise recomandări și două acțiuni care au dus la unele dintre schimbările la care s-a referit și domnul Sloiters mai devreme. În acest context, <clears throat> voi trece la prezentarea mea. Situația din Grecia este următoarea mm, și ați văzut-o când, când ați fost în Atena, în Grecia. Există o serie de dificultăți ce țin de exproprieri în ceea ce privește uh, proiectele de infrastructură. <clears throat> Asta duce la întârzieri și la costuri suplimentare pentru proiecte ce trebuie menționat și uh, cred că domnul Sloiter s-a făcut asta, este faptul că guvernul elen a acționat asupra unor elemente și situația pe termen scurt, uh, pe, deci pentru uh, situația pe termen scurt s-au găsit uh, soluții în mare. Au apelat la un expert independent certificat, cu, au impus uh, noi solicitări pentru judecătorii care impun prețurile finale pentru exproprieri, dar și au modificat și legea cunoscută um, sub numele de legea olimpică, care are ca scop uh, accelerarea achiziției terenurilor. Ce, despre ce doresc să vă vorbesc astăzi? Voi fi mai general, nu voi vorbi numai despre Grecia. În primul rând am să vă explic de ce exproprierea este o sursă cunoscută de întârzieri și costuri în proiectele de infrastructură. Uh, voi încerca să vă explic de ce în anumite cazuri există stimulente pentru fraudă. Apoi aș vrea să mă întorc la ceea ce a spus și Willy Brodus mai devreme, uh, răspunsul guvernului și să încerc să răspund la întrebarea adresată de uh, acest workshop, și anume ce se poate face în exproprierile din Grecia. În ceea ce privește exproprierea ca o sursă de întârzieri și costuri. În primul rând, aș vrea să spun că nu este o problemă elenă în, uh, la momentul respectiv, Task Force-ul nu a făcut o anchetă despre um, uh, Grecia. Deci, în strategia pentru antifraudă, uh, venea, pentru fondurile europene, venea dintr-o analiză foarte generală, împreună cu studii efectuate de autoritățile elene referitoare la situația din Grecia. De aici uh, veneau mă măsurile. Dar ca să înțelegem ce stă la baza exproprierii, aș vrea să mă refer la țara mea, Franța și voi încerca să vă explic cum au avut, uh, cum s-au întâmplat lucrurile când uh, s-a construit uh, Parisul. Aș vrea să vă prezint această carte a lui Emil Zola, La Cure, care s-ar traduce Goana după aur, um, în care se vorbește tot, exact despre acest subiect. Am încercat să vă prezint trei uh, cazuri uh, și problemele principale aferente. Exproprierea în Franța a fost uh, și ea marcată de fraudă. Primul a fost așa numitul insider trading. Deci cineva știa dinainte unde se va crea Marele Bulevard și cumpăra terenuri sau le vindea încercând să participe uh, de achiziția terenului de către stat uh, și, practic, de creșterea prețului la aceste terenuri. Al doilea tip uh, era, de fraudă era legat de valoarea proprietăților. În uh, Franța, în momentul respectiv, nu exista un cadastru precis. Deci dacă dețineai o, pro- o proprietate care urma să fie expropriată de stat, uh, spuneai că nu numai aveai o casă acolo sau un apartament, ci că aveai o întreprindere în acea clădire și creai înregistrări false sau registre false ca să dovedești că efectuai uh, uh operațiuni și că valoarea terenurilor expropriate era de fapt mult mai ridicată decât estimările inițiale. Asta este frauda privind uh, valoarea proprietăților. Al treilea tip de fraude era cel ce ține de întârzieri. În, această, în acest domeniu este cea mai uh, des întâlnită fraudă. Ce se întâmpla? Companii sau întreprinderi de avocați mergeau la indivizi uh, care urmau să fie expropriați și le, spunea să nu, le spuneau să nu fie de acord cu prețul ce li se va oferi apoi mergeau să vadă un judecător pe care eventual îl mituiau și îl rugau să, um, să întârzie procesul. De asemenea, se putea um, se puteau falsifica documente um, pe baza mitei. Și asta a creat stimulente pentru diferiți actori. Um, dacă ai un proiect mare de inginerie civilă, uh, fiecare zi te costă foarte mult. Dacă ai um, echipamente pe șantier, costurile pentru acestea pot fi de 100 de mii sau mai mult pe zi, uh, în funcție de cât de mare e întârzierea și când intervine ea. Deci compania care încearcă să construiască ceva pe un teren când are o concesiune sau un uh, proiect uh, are un foarte mare stimulent de a acționa cât se poate de repede și întârzierea uh, este exact un mijloc de a depune presiune. Deci ce s-a întâmplat la momentul respectiv? Și de ce vă vorbesc despre asta? Pentru că atunci când analizăm exproprierea, măsurile răspundeau la aceste situații. Și nu vorbesc despre Grecia, vorbesc despre o situație generală. Ce s-a întâmplat și se întâmplă în continuare într-o serie de țări. Nu vreau să uh, nu iau în considerare complexitatea unei exproprieri. Uh, oricine a încercat să estimeze prețul unui teren uh, va vedea că există surprize, întârzieri, valoarea sentimentală a oamenilor care nu vor să renunțe la proprietățile lor. Sunt chestiuni foarte complexe. Aș vrea să spun că răspunsul guvernului Elen a venit cu o soluție foarte valoroasă pentru, uh, pe termen scurt. Întâi, apelarea la indi uh, experți independenți certificați. Acest lucru se întâmplă din 2013, când s-au creat regulamente și reglementări pentru a modifica um, statutul um, experților de expropriere. Avem acum aproximativ 300 de experți care sunt certificați pentru a face estimări. Au un cod de conduită și pentru mari proiecte uh, pot uh, să, poate să fie nevoie să se apeleze la până la trei astfel de experți. Acest lucru a creat uh, un simț al profesionalismului și un nivel foarte apropiat al estimărilor privind prețul proprietăților. O Altă decizie importantă a fost să se apeleze la o decizie justificată a unui judecător. Deci judecătorul trebuie să ia o decizie privind prețul uh, proprietății și dacă deviază de la prețul expertului, trebuie să justifice acest lucru. Acest lucru lasă mult mai puțină marjă de manevră față de ce s-a întâmplat în trecut. Mai este ceva ce nu menționez în prezentarea mea și poate că ar fi trebuit, dar în 2014, cred, <clears throat> înainte de vizita dumneavoastră, autoritățile elene au decis să nu mai solicite niciun judecător să, să ia o decizie asupra prețului, ci uh, deci să nu mai fie vorba de orice judecător, ci să fie numai cei din curtea de apel. Deci numai anumiți judecători au competența de a stabili un preț pentru o proprietate și asta a redus variabilitatea prețului terenurilor. Și, nu în ultimul rând, legea olimpică, o lege specifică adoptată în momentul uh, Jocurilor Olimpice din Grecia pentru a putea expropria mai repede. Și acest lucru s-a, această lege s-a folosit pentru proiecte în uh, Grecia și mai ales pentru proiecte de mare anvergură colegii mei, Elen, cu siguranță vor vorbi, vor vorbi despre această lege. Legea, deci, uh, prevede o serie de proiecte la care se aplică. În, pentru a spune lucrurile mai clar, în momentul în care un teren este considerat ca fiind necesar pentru utilizare publică și în momentul în care suma estimată de expert a fost pusă într-un cont la dispoziția proprietarului, te- terenul poate fi uh, Uh, cumpărat, uh, poate fi expropriat și pot începe uh, construcțiile. Acest lucru accelerează foarte repede, foarte mult lucrurile. După cum spuneam, îi voi lăsa pe colegii Elen să ne prezinte beneficiile acestei legi. Aș vrea să spun că Într-adevăr, aceste soluții au adus soluții, au adus Uh, o îmbunătățire a situației, însă există și limite. În primul rând, faptul că legea olim olimpică are un domeniu de aplicare limitat. Și din punct de vedere al domeniului de aplicare, cât și din punct de vedere al um, calendarului. Unele proiecte pot fi efectuate sub această lege, altele nu. În plus, în momentul în care aceste proiecte vor fi uh, finalizate, legea va trebui să fie reformulată. De asemenea, se pare că există în continuare variații în estimarea prețurilor și acest lucru ar trebui analizat mai îndeaproape. Deci, uh, pentru a vă da câteva idei uh, de soluții permanente. În, în Întâi ar fi vorba de o metodologie standard de estimare a prețurilor care să fie pusă la dispoziție experților pe, uh, responsabili pentru estimarea prețurilor. Apoi un, o bază de date uh, partajată pentru prețuri, în care fiecare uh, tranzacție să fie documentată și estimarea să fie mai ușor de făcut de către acești experți. Apoi, mi se pare foarte important faptul că independența experților ar putea fi consolidată. Da, ei uh, au un cod de conduită la care trebuie să adere în momentul în care uh, au acces la profesie, dar uh, când uh, se ajunge în instanță este mai ușor să uh, să să se, să se judece această cauză dacă fiecare parte interesată semnează o declarație de absență de conflict de interes. Și asta ar permite și, asta ar permite și o anchetare în cazul uh, unei îmbogățiri subite a acestor experți. <clears throat> Apoi, Uh, adaptarea legii olimpice într-un proces standard care să permită achiziționarea de proprietăți uh, în urma unui proces uh, transparent. Acest proces trebuie îmbunătățit în continuare pentru a crea o platformă eficientă de exproprieri. Și apoi, ultima recomandare este o reformă a cadastrului care să definească foarte clar pentru ce este dedicată fiecare bucățică de teren din Grecia, astfel încât uh, să nu trebuiască să uh, ne, uh, ne bazăm pe ceea ce spune proprietarul că a făcut cu terenul său, fie că a avut o întreprindere sau că a plantat anumit pomi care um, au uh, fructe de mare valoare. În orice caz, uh, recunosc uh, și apreciez ceea ce s-a făcut până acum. Am făcut câteva recomandări, dar este clar că suntem pe drumul cel bun. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă. Din nou, se vede că întotdeauna e greu când avem legi mult prea specifice și apoi sunt uh, greu de standardizat. Mă bucur că este doamna Poțiu aici um, uh, pentru a ne da mai multe detalii. Am să vă dau cuvântul chiar acum, doamna Poțiu. Good afternoon. Uh, mulțumesc, doamna președintă. Bună ziua tuturor. Aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc pentru invitație. Uh, Și, în primul rând, aș vrea să mă prezint. Mă numesc Cristi Poțiu, sunt profesor asociat la Universitatea din Atena și uh, mă ocup de probleme de, legate de expropriere în legislația noastră și în același timp sunt președintele Federației Internaționale a Evaluatorilor. De aceea, ținând cont de această responsabilitate pe care o am, sunt foarte conștientă de toate studiile care au fost realizate la nivelul Federației Internaționale de-a lungul anului, anilor, în lumea întreagă și pot să vă spun că avem o revistă foarte bună, foarte interesantă, pe care o puteți accesa. Este un document nu foarte lung, în care se prezintă toate bunele practici și cele mai bune experiențe din partea experților. Poate veți avea ceva timp la dispoziție să citiți acest document. Am să încerc uh, să vă prezint pe scurt uh, câte ceva din experiența mea pentru a vă spune ce se întâmplă la nivel internațional și ce se întâmplă în Grecia. În conformitate cu uh, studiile realizate la nivelul Federației Internaționale, am văzut că cele mai bune practici sunt cele prin care țările permit achiziționarea directă. Există foarte multă experiență în acest domeniu cu acorduri uh, amicale prin care se fac uh, foarte multe economii de timp, de bani și, practic, elementul cel mai important este că asiguri un nivel de încredere ridicat în rândul publicului. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că exproprierea este un fenomen foarte, foarte delicat, pentru că pe piața economiei libere uh, nu permite funcționarea bună a unei piețe imobiliare um, complet libere. De aceea este important să asigurăm siguranța acestei piețe. Iar chestiunile legate de expropriere și interesele publice, practic, intră într-un conflict de interese. Oamenii au făcut uh, investiții de multe ori în uh, anumite terenuri, în anumite bunuri și au nevoie de încredere pentru a ști că investițiile lor vor fi protejate de-a lungul timpului și există și investitori care doresc să se implice în uh, contractele publice, doresc să facă împrumuturi, să înceapă lucrările și să respecte termenele. Deci, chestiunea în sine este foarte delicată. Iată de ce acele țări care au um, experiențe bune ajung la aceste acorduri amicale. Acorduri care trec printr-o evaluare prealabilă bună, în care ambele părți ajung la un acord, și bunele practici ce înseamnă practic? Uh, înseamnă că uh, Uh, se oferă o despăgubire înainte de preluarea efectivă a terenurilor. Pentru că e vorba aici de bani care sunt investiți, uh, economii care sunt investite în anumite terenuri, în anumite proprietăți și Uh, de multe ori aceste persoane cu ajutorul acestor uh, bunuri pot să mm, își permită să iau un credit, să-și îmbunătățească viața, nivelul de trai, să-și ajute copiii și așa mai departe. Atunci când apare exproprierea, despăgubirea trebuie oferită imediat înainte de a prelua propriu-zis bunul respectiv sau terenul pentru că în felul acesta îi asigur posibilitatea să își uh, înceapă o nouă afacere sau să-și găsească o altă casă sunt aspecte esențiale pentru uh, piața liberă. Iată de ce în foarte multe țări s-au uh, elaborat și alte instrumente pentru preluarea terenurilor. De exemplu, schimbul de terenuri sau comasarea terenurilor, care este promovată foarte mult în Germania, sau reajustarea uh, funciară a drepturilor de proprietate și noi la Federația Internațională am analizat cu foarte mare atenție toate aceste experiențe. Practic, uh, ultima soluție la care se recurge este cea a exproprierilor uh, forțate. Practicile pe care le-am văzut până acum în Grecia impun restricții foarte mari în ceea ce privește utilizarea terenurilor. Aproape niciodată nu se oferă despăgubiri. Nimeni nu știe prea bine care este valoarea unui teren care urmează a fi expropriat și nu se oferă despăgubiri decât atunci când ajungi la nivelul instanțelor cele mai, cele mai înalte, la nivel național sau european. Atunci când se recurge la exproprieri, și se acordă uh, până la urmă o despăgubire, acest lucru se face prea târziu. Există și principiul autodespăgubirii, ceea ce înseamnă că iei o parte din proprietatea ta, proprietatea care rămâne, um, capătă o valoare ridicată în urma proiectului realizat și cu această parte ajungi în instanță pentru a reclama dreptul tău la despăgubire. Pe de altă parte, uh, se pune problema implementării uh, planurilor urbanistice. Și dacă vorbim despre achiziționarea directă a terenurilor, practic este non-existentă în, în Grecia. De ce? Pentru că oamenii nu au încredere în guvern, în marea lor majoritate, tocmai din cauza felului în care au fost tratați și pentru că angajații de stat sunt speriați și nu au competența necesară pentru a lua deciziile uh, care trebuie luate pentru a stabili valoarea exactă, uh, temându-se să nu ajungă uh, în instanță pentru că ar fi primit mită, ceea ce de multe ori nu este cazul, câteodată se întâmplă, dar nu aceasta este regula. Vorbim și despre schimburile de terenuri care au început uh, să apară în Grecia, dar uh, este un domeniu unde nu s-au înregistrat prea multe progrese până acum. Problemele și slăbiciunile care au fost identificate în Grecia acum. Practic, uh, pentru orice trebuie să se treacă printr-o procedură judiciară și mm, pentru a putea uh, da o sentință pentru fiecare persoană în parte, trebuie să se treacă prin instanță pentru a fi înregistrat în cadastru. Practic, uh, doar 2% uh, din astfel de cazuri în alte țări ajung la nivelul instanței. Însă, în Grecia, 100% trebuie să ajungă în fața unei instanțe uh, iar um, acestea, bineînțeles, uh, sunt supraaglomerate și nu există tribunale specializate, toată lumea se duce în uh, instanță la tribunalele civile. În ceea ce privește estimarea despăgubirilor și pentru aceasta e nevoie să ajungi în instanță, pentru că despăgubirile care sunt uh, uh făcute de către stat uh, Practic, valorile respective n-au nimic de a face cu valoarea reală și dacă vorbim despre exproprieri, trebuie să ținem cont și de costurile suplimentare aferente. Iată de ce nici nu-i de mirare că oamenii ajung până la urmă în tribunale. Există, prin urmare, slăbiciuni din punctul de vedere al legii din 2001 în proceduri, în ceea ce privește termenele stabilite lipsă de transparență în ceea ce privește evaluarea proprietății. Aici lucrurile s-au îmbunătățit un pic. O capacitate administrativă redusă, care și ea se îmbunătățește, dar trebuie să se facă mai multe progrese. Lipsă de finanțare la nivelul uh, statal. Întotdeauna se pune această problemă în, în Grecia și, în general, instanțele statale nu sunt prea interesate să asigure nivelul necesar. Instanțele supraaglomerate, lucru pe care l-am menționat, lipsa de experiență și problema instabilității sociale din cauza grevelor care uh, provoacă tot felul de întârzieri în instanțe și așa mai departe. S-au făcut progrese uh, cu ocazia infrastructurilor uh, olimpice realizate, așa cum s-a spus mai devreme, uh, însă a fost vorba de o legislație specifică, concretă, pentru un eveniment foarte co concret, care nu se poate aplica acum. Acum uh, uh, există o nouă lege din 2012 care îmbunătățește legea anterioară și care reprezintă un adevărat progres. Care sunt uh, progresele făcute? În primul rând, reducerea numărului de agenții care sunt implicate, schimbări în uh, Uh, procesul de cartografiere cadastrală, um, mai multe procese care merg în paralel, verificarea obligatorie din partea uh, biroului competent, îmbunătățirea procesului de evaluare, de estimare, care permite în același timp și evaluări independente se permite acum începerea proiectelor și preluarea terenurilor chiar înainte de a hotărâ care este despăgubirea ce trebuie acordată. Însă, așa cum spunea și primul vorbitor, acest lucru nu se poate aplica întotdeauna. Este un principiu care se aplică doar în mod excepțional, pentru că Grecia se află acum într-o situație financiară oarecum dificilă și practic aceasta încalcă toate regulile de bune practici. Condiții mai stricte și criterii mai stricte aplicate pentru a respecta termenele. Acesta ar fi fost ultimul element. După această evaluare am realizat un alt studiu în ceea ce privește exproprierile pentru investiții strategice deci nu pentru investiții strategice, ci pentru cazuri ordinare. S-a constatat că uh, timpul necesar ar fi în medie de 4 ani pentru încheierea procedurii în aceste cazuri. În concluzie, vreau să spun că dacă nu se ajunge la realizarea unor acorduri amicale, nu se vor putea înregistra progrese, pentru că toată lumea știe că procedurile în instanță sunt foarte costisitoare și e nevoie de mult timp. Experții cu care am cooperat noi pentru a realiza acest studiu ne-au propus mai multe lucruri. În primul rând, să creștem rolul consultărilor publice și al informării pentru că în toate statele consultarea publică se realizează în prealabil, înainte de a lua o decizie. Se începe, practic, prin procesul de informare și consultare publică. În felul acesta, cetățenii sunt implicați pentru regândirea proiectului și, de asemenea, sunt educați în ceea ce privește propriul lor rol și drepturile pe care le au. O altă recomandare ar fi fost aceea de a coordona uh, specificațiile de natură tehnică. De asemenea, înregistrarea evaluărilor realizate pentru expropriere pentru a evita frauda sondaje făcute la toate frontierele proprietății afectate, chiar și a celor părți care sunt excluse, pentru a putea defini uh, despăgubirea în ansamblul său. O altă chestiune esențială ar fi aceea de a găsi o soluție politică de care e nevoie foarte rapid pentru ca plângerile prezentate să fie rezolvate. Pentru că aceste plângeri, aceste apeluri, practic, fac să se întârzie cu investițiile și cu înregistrarea în cadastru. Trebuie să se îmbunătățească de asemenea uh, procesul de informare a cetățenilor în ceea ce privește funcționarea administrației publice. Trebuie să se îmbunătățească situația la nivelul planificării proiectelor Dumneavoastră ați menționat de mai multe ori faptul că un procentaj ridicat din costul exproprierilor era foarte ridicat față de prețul total al uh, a, construcției unui proiect. Este adevărat, însă de multe ori aceste proiecte trebuie să fie dezvoltate în zone și regiuni care sunt uh, costisitoare și dacă o faci acolo, atunci trebuie să existe și despăgubiri pe măsură. Așa se întâmplă peste tot, însă există alte proiecte care pot fi relocate. Nu trebuie neapărat să treacă prin zonele cele mai scumpe. Este un alt element de care trebuie să ținem cont. O altă recomandare ar fi că ar trebui să adoptăm niște metode de evaluare la nivel internațional și datele um, din registrul funciar ar trebui să fie disponibile, accesibile. Nu putem avea o evaluare corectă dacă nu există date în legătură cu uh, cadastrul. De altfel, în luna septembrie vom avea o conferință a Federației Internaționale alături de Banca Mondială pe această temă și vă invit cu această ocazie să participați la conferință. Este o conferință care nu se referă doar la Grecia, se referă la lumea întreagă, deși se organizează în Grecia. Iată, încă o recomandare ar fi aceea de a avea un comitet de evaluare independent care să includă nu doar un evaluator independent, ci reprezentanții ai ambelor părți, tocmai pentru a putea ajunge la acorduri amicale. Instanța nu ar trebui decât să ratifice deciziile acestui comitet, nu ar trebui să intre în detalii în procedura de evaluare. Toate acestea ar putea uh, îmbunătăți situația termenelor. Un alt element ar fi acela de a crește capacitatea uh, instanțelor de expropriere și eventual uh, înființarea unei instanțe specifice pe această temă cu un judecător uh, specializat și încurajarea schimburilor de terenuri. Am analizat un pic și amendamentele prezentate pe care le-am inclus aici, care sunt articolele originale care sunt schimbate prin aceste amendamente și am constatat că schimbările sunt de natură pozitivă. De exemplu, uh, controlul drepturilor de proprietate și implementarea acestora este o chestiune esențială pentru procedură. Rapoartele venind din partea serviciilor statale de ale proprietății, uh, toate acestea sunt iarăși un element pozitiv Un alt aspect pozitiv pe care l-am remarcat este accesul la proprietățile expropriate. În felul acesta se promovează o procedură mai rapidă prin decizia în instanță și există aici uh, o, o procedură care nu permite uh, schimbarea termenelor sau amânarea acestora, toate acestea sunt elemente pozitive atâta timp cât proprietarii sunt despăgubiți înainte de preluarea efectivă a bunurilor lor. Trebuie să lucrăm foarte mult uh, în acest sens, pentru că vorbim deseori despre uh, oameni la nivel local și investitori la nivel local, dar avem nevoie de investitori și la nivel internațional, nu numai de proveniență locală. Un alt amendament ar fi cel referitor la exproprierile care nu sunt incluse în articolul 7a. Deci e vorba de investiții care nu sunt strategice. Și aici schimbarea propusă este pozitivă pentru că evacuarea permanentă începe doar după ce s-a plătit despăgubirea în ansamblul său. Implementarea obligatorie a termenelor pentru o decizie în instanță pentru despăgubire este de asemenea un element pozitiv. Am analizat și amendamentele prezentate pentru a avea o evaluare mai corectă, pentru ca aceasta să fie îmbunătățită. Și aici aș remarca următoarele aspecte. Raportul din partea Comitetului de evaluare și a comitetului dependent sunt un lucru pozitiv. Însă există alte amendamente care nu îmi dau seama dacă sunt într-adevăr uh, atât de pozitive în ceea ce privește responsabilitățile. Aș pune totuși sub setul întrebării acel articol care crește valoarea maximă a unei proprietăți de la 5.000 până la 10.000 de euro. Este un lucru pozitiv, dar uh, nu este suficient. Și nu înțeleg de ce în uh, legea anterioară se spunea că e obligatoriu să existe o invitație publică înainte de a face declarația de expropriere și e nevoie de o discuție amicală pentru a avea o achiziție directă a proprietății, în timp ce acum schimbarea propusă arată că acest lucru nu mai este obligatoriu, ci că s-ar putea să aibă loc. Deci nu văd de ce s-a făcut acest pas înapoi. Iată, n-am să vă repet acum uh, concluziile și recomandările, le-am uh, inclus doar aici pe acest slide ca să le vedeți și vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați acordat-o. Și noi vă mulțumim pentru această introducere în problemele uh, legate de expropriere. Este o privire de ansamblu foarte interesantă și vă mulțumesc și pentru că ne-ați um, prezentat o analiză a soluțiilor. Mm, sigur că ne dorim uh, ceva mai aprofundat și am vrea să aflăm și ce putem noi să facem pentru a ameliora situația din Grecia. Îmi pare rău, uh, doamnă profesor, că v-am uh, acordat alt gen când v-am prezentat, nu am văzut bine ce scria pe foaie. Acum aș dori să-i dau cuvântul lui domnului Delis Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență și uh, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, mulțumesc pentru că ați invitat uh, reprezentanții ai Ministerului nostru și sperăm să vă fim de ajutor și să contribuim la depășirea acestei probleme imense a exproprierilor din țara mea. Într-adevăr, după cum au spus și antevorbitorii mei, este așa cum au spus, uh, sunt proiecte uh, cu întârzieri mari, uh, din cauza cărora am pierdut fondurile sau nu am putut folosi anumite fonduri în cel mai bun caz. Iar uh, la ora actuală, în țara noastră, avem nevoie de cofinanțare în cea mai mare măsură posibilă din partea Uniunii Europene. Aș dori să mă prezint. Lucrez la uh, Direcția Expropriere, Supraveghere și uh, um, um, Uh, și informații uh, geologice și geografice de la Ministerul de Infrastructură și Transport. După uh, ce am primit invitația dumneavoastră, am pregătit o prezentare care analizează toate fazele procedurii de expropriere. Și aveți aici rezumatul prezentării mele dar uh, mi-am dat seama apoi că um, comisia dumneavoastră și experții uh, pe care i-ați invitat uh, au analizat mult mai aprofundat acest subiect. Așadar, cred că um, cel mai important lucru și cel mai reușit este studiul comandat care oferă detalii foarte corecte și aprofundate despre funcționarea exproprierilor. V-aș ruga totuși acum să um, ascultați și prezentarea mea, din care vă voi prezenta măcar punctele cele mai importante. În primul rând, proprietatea este protejată în Grecia ca în orice alt stat european și este protejată în mod suficient. Avem o Constituție despre care eu aș spune chiar că protejează excesiv proprietatea privată, pentru că stabilește uh, condiții preliminare despre cazuri în care proprietatea poate fi luată um, de la persoana care o deține. În schimb, alte texte fundamentale din um, statele membre nu prevăd astfel de restricționări. Așadar, condiția preliminară stabilită de Constituția Elenă este că despăgubirea plătită trebuie stabilită în instanță și trebuie să fie plătită înainte uh, de ocuparea respectivei proprietăți. În orice caz, uh, trebuie să se legifereze cu privire la beneficiul public înainte de a se merge mai departe. A apărut uh, o problemă, iarăși, care diferă de Constituțiile europene, și anume că uh, acțiunile judiciare sunt necesare înainte de a se uh, stabili uh, despăgubirea necesară. Dacă situația politică și economică din Grecia ar fi fost uh, adecvată, ar fi fost necesară o revizuire a acestui articol referitor la uh, protecția proprietății private. Și poate că dacă s-ar revizui Constituția, am putea să eliminăm această prevedere de a avea o hotărâre pronunțată în instanță cu privire la uh, valoarea despăgubirii. O astfel de revizuire ar fi fost foarte uh, importantă și ne-ar fi permis să ajungem la um, soluționări amiabile pentru cazurile de expropriere, pentru că, după cum a spus foarte bine doamna Poțiu, în statele europene, soluțiile amiabile reprezintă 80% dintre soluții în astfel de cazuri. În vreme ce în Grecia soluțiile, soluțiile amiabile reprezintă mai puțin de 1% din toate cazurile. Statul grec are la dispoziție multe instrumente ehm, de ehm, achiziționare liberă, adică aceasta ar fi o soluție amiabilă, pentru că ar însemna că ambele părți sunt de acord și, de asemenea, are la dispoziție și exproprierea forțată când trebuie să se um, folosească un teren pentru beneficiul public. Și aceasta este folosită în majoritatea cazurilor. Și avem și anumite instrumente extraordinare, în primul rând rechiziționarea, care se poate folosi în uh, situații de urgență, de exemplu din motive militare, și, de asemenea, în cazul când trebuie să se protejeze sănătatea publică sau ordinea publică. În 1972 am avut o problemă la fel de gravă în Grecia și atunci am spus că pentru proiecte publice se poate extinde sfera de aplicare a rechiziționării și pentru proiectele cofinanțate. În 2012, uh, se corectează vorbitorul, nu în 1972, ceea ce uh, acoperă și cazuri de proiecte cofinanțate. În al patrulea program cadru de uh, sprijin pentru Grecia, am reușit să folosim rechiziționarea pentru proiecte într-un mod diferit uh, de cel menționat la articolul 7a. Comunitatea juridică din uh, Grecia dezaprobă măsura de rechiziționare, considerând că este aproape neconstituțională, însă folosind această posibilitate s-a reușit să se încheie foarte multe proiecte, inclusiv Olimpiada. Și uh, majoritate, la majoritatea proiectelor s-a folosit metoda rechiziționării. Statul elen a uh, renunțat la rechiziționare, ceea ce a fost o decizie corectă, pentru că nu este uh, normal să se folosească o măsură de urgență pe o perioadă atât de lungă. Și aceasta a fost uh, înlocuită de ceea ce numim noi articolul 7a. E vorba de ocuparea temporară. În acest caz se uh, oferă un avans din suma consider considerată o despăgubire suficientă proprietarului și se folosește terenul. Acest lucru permite scurtarea procedurilor de la perioada de 22 de luni care ar fi necesare pentru o expropriere formală. Pentru că atât ar dura uh, de la topografie, topografierea proprietății până la achiziția finală. Așadar, folosirea măsurii 7A ameliorează situația pentru că scurtează durata procedurii cu 7 luni, ajungându-se la 15 luni. Această metodă s-a folosit în proces, procedele de uh, concesionare și am folosit această metodă în 2016. Am folosit, deci, ocuparea temporară uh, și uh, proiectele au avut astfel o durată de 15 luni. Și această metodă are consecințe negative asupra cetățenilor și asupra proprietarilor. Doamna Poțiu a spus foarte bine că acea parte rezonabilă din despăgubire care este oferită de stat pentru ocuparea terenurilor nu poate fi uh, utilizată de deținătorii terenurilor în, uh, în perioada cât terenul este ocupat, pentru că este necesar ca ei să uh, parcurgă o procedură ca să fie recunoscuți ca beneficiar, ceea ce presupune iarăși o acțiune în instanță care durează 6 până la 8 luni, uneori chiar un an întreg. Și uh, în multe cazuri, suma despăgubirii este depusă într-un fond, în fondul ipotecar uh, elen, dar nu poate fi accesată de beneficiar decât dacă îi se recunoaște oficial statutul de beneficiar. Așadar, problemele sunt mari și au uh, cauze bine întemeiate. Pentru a Uh, le face față, trebuie să găsim soluții care să amelioreze situația uh, termenelor și situația uh, costurilor. Ar fi poate posibil ca durata să se stabilizeze la 15 luni. Vorbim de măsuri de urgență. 15 luni nu e rău. nu e atât de mult în viața unui proiect. Deci uh, am putea accepta, dar avem și parametrul costurilor, ceea ce e mai greu de controlat. În primul rând, așa cum au spus și antevorbitorii mei, nu avem uh, la dispoziție un cadastru în Grecia, care să permită evaluarea terenurilor extravilane și uh, nu putem astfel cunoaște valoarea realistă a celora. Faptul că nu avem un cadastru național uh, dăunează de asemenea situației. Și uh, mai mult, autoritățile fiscale aplică această valoare fiscală. E vorba de valori administrative și fiscale folosite pentru impozitarea unui teren, ceea ce complică foarte mult uh, situația, atât uh, procedural cât și în ceea ce îi privește pe cetățeni și pe proprietari și, evident, aceste valori fiscale nu reprezintă adevărata valoare a terenurilor respective. μετά την εισαγωγή του, του, μετά την θεσμοθέτηση δηλαδή των... De când am introdus η, μια προς τη σωστή κατεύθυνση κινήθηκε η διαδικασία να... De când um, am introdus toate aceste măsuri, am făcut pași uh, în direcția cea bună. În primul rând, terenurile vor fi evaluate de experți uh, autorizați, ceea ce e foarte bine, pentru că în trecut evaluările erau făcute de funcționari. De funcționari și nu erau uh, bazate pe standarde științifice. Ceea ce însemna că judecătorii care trebuiau să stabilească despăgubirile în baza valorii fiscale sau în baza avizelor experților, nu ținea cont până la urmă de aceste criterii și decideau o, valo- o valoare a terenului după niște criterii proprii. Ceea ce însemna că uneori interesul public uh, nu era slujit. Pentru că uh, nu se ținea cont totdeauna de faptele prezentate de părți sau calculele pur și simplu nu se făceau corect. Uh, E un subiect important și cred că trebuie să ținem cont uh, de el și când spun noi, vreau să spun noi, administrația Greciei, și anume, trebuie să ameliorăm capacitatea de gestiune a serviciilor responsabile de expropriere. Fiecare organism care implementează un proiect sau gestionează un proiect poate face propriile exproprieri și avem peste 500 de astfel de foruri în Grecia. Vă dați seama ce înseamnă acest lucru. Este foarte ușor să se organizeze structuri specifice și ministere specifice și e foarte, ar fi foarte ușor să se amelioreze capacitățile de gestiune de acolo, însă e mult mai greu să se amelioreze la nivel regional și mai ales în municipii și comune unde oricum nu este suficient personal. Pot să comentez din experiență cu privire la capacitatea de gestiune și anume, e important să se controleze costurile, dar și termenele și cred că e ușor de înțeles dacă ameliorăm cadrul instituțional, ă, aceasta nu este soluția supremă la orice problemă. Sigur că am făcut tot ce am putut, am scurtat termenele. Am ajuns într-un punct în care aproape că nu mai garantăm un proces corect proprietarilor implicați. Deci cred că, într-o oarecare măsură, încălcăm dreptul de proprietate. Așadar, cred că ce s-ar mai putea ameliora este capacitatea de gestiune a uh, organismelor implicate în procesele de expropriere. Și astfel am putea să avem uh, termene mai bune și costuri mai mici. Acum uh, cooperăm în permanență cu Ministerul de Finanțe, pentru că serviciile uh, acestui minister sunt responsabile de cadrul uh, instituțional pentru expropriere și încercăm să profităm de fiecare posibilitate. de uh, a reforma legislația privind exproprierea și astfel intervenim la nivelul uh, gestiunii și ne asigurăm că toate serviciile implicate în gestionarea exproprierilor sunt capabile um, și sunt controlate și monitorizate și uh, respectă legislația care uh, ar trebui să aibă caracter obligatoriu. Toate aceste lucruri sunt importante pentru noi și în munca noastră de zi cu zi facem tot ce putem ca să ameliorăm uh, mersul lucrurilor și ca să um, ajutăm uh, proiectele să progreseze și să nu rămână în urmă din cauza exproprierilor și din cauza problemelor aferente. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această perspectivă interesantă. Aveți idee câte proiecte uh, finanțate de UE sunt în suspensie sau nici măcar nu se pot face din cauza acestei probleme a exproprierii? Aveți uh, o imagine de ansamblu? Mulțumesc pentru răspuns. E, eh, ar uh, Eh, numărul de proiecte. Eh, Ministerul de Infrastructură gestionează doar o parte eh, din proiectele cofinanțate și este vorba de proiecte de transport. Cred că există o întârziere în cazul a 50% din proiecte. Sau, mai bine spus, 50% din proiectele întârziate sunt întârziate din cauza problemei exproprierii. Uneori sunt uh, întârzieri mici, uneori sunt întârzieri mai mari, dar pe total aș zice că 50% din uh, întârzieri sunt provocate de expropriere. Mulțumesc pentru informația precisă. Mai avem un vorbitor, domnul Psatas, care se ocupă de fonduri structurale la Ministerul Economiei, Dezvoltării și Turismului din Grecia. Aș vrea să mai spun și că am invitat și Ministerul de Finanțe, uh, care inițial a acceptat, dar după aceea ne-a spus că nu poate veni și ne-au trimis uh, un briefing. Domnule Psatas, aveți cuvântul. Uh, good evening to everybody, Mrs. Chairman. Bună seara tuturor, doamnă președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru această invitație la acest workshop și pentru oportunitatea de a prezenta cadrul instituțional în ceea ce privește exproprierile, mai ales în ceea ce privește compensația pentru proprietarii afectați și uh, Uh, nu în ultimul rând, prezentarea unui uh, studiu de caz pentru o autostradă în Grecia. În primul rând, aș vrea să vă spun că lucrez în calitate de consilier față de secretarul general pentru fonduri structurale al, la Ministerul uh, Economiei. Sunt uh, inginer uh, și uh, sunt înscris la un doctorat pe chestiunea uh, valorii proprietăților și timp de șase ani, din 2007 până în 2013, am avut oportunitatea să lucrez ca expert în exproprieri pentru uh, proiectul noilor autostrăzi în Grecia. De asemenea, în 2014 și 2015 am lucrat pentru EON Technologies pentru uh, pro, pro, un proiect de um, conductă uh, transadriatică, una din, unul dintre cei mai mari, um, unul dintre cele mai mari proiecte în domeniul achiziționării um, de terenuri. Să începem cu definițiile. Expropierea obligatorie este un instrument legal, juridic, care permite deprivarea de proprietate obligatorie pentru scopuri de utilitate publică. acest uh, lucru poate fi justificat numai în uh, interese de uh, utilitate publică. În Constituția Elenă se spune că nimeni nu poate fi uh, privat de proprietatea sa, cu, excep- cu excepția situațiilor de, ben- situațiilor de beneficiu public, care trebuie să fie dovedite, justificate și întotdeauna urmate de compensație. În mod uh, similar, primul protocol la Convenția uh, privind protecția drepturilor uh, și libertăților fundamentale spune că nimeni nu poate fi privat de, pro- de mm, proprietățile sale, cu excepția situațiilor de interes public și cu condiția respectării dreptului internațional. Conform Constituției Elene și a convențiilor europene privind compensațiile, uh, compensația completă reprezintă uh, o restaurare, o, o despăgubire pentru uh, pierderea acestei pro, proprietăți și trebuie să fie completă. Comple compensația completă reprezintă actual, uh, valoarea uh, reală uh, și nu uh, valoarea subiectivă iar uh, compensarea completă nu se limitează numai la valoarea bunului respectiv, ci la orice alte daune um, care pot uh, surveni în urma pierderii acestei proprietăți. Care sunt elementele de um, ce țin de uh, compensație. Valoarea proprietății, deprecierea restului proprietății, costurile de relocare și costurile judiciare. Există unele componente a ceea ce numim full comp- compensația completă uh, și anume uh, uh, diferența de venit sau taxele pe care trebuie să le plătească persoana respectivă pentru a cumpăra o nouă o nouă proprietate, bine, și acestea ar trebui să intre sub, uh, sub compensație. După cum se spune, valoarea este valoarea pe piață, um, așa cum este ea definită în acordul de la Basel. Este valoa, suma estimată pentru care se schimbă uh, proprietarul unei, unui, uh, unei uh, proprietăți la data evaluării uh, și uh, tranzacția având loc între un uh, cumpărător doritor și un vânzător doritor la prețul pieței. estimarea compensărilor pentru exproprieri se face conform legislației actuale și se aplică, conform, se com, aplică de două organisme. Comitetul pe baza legii 2882 din 2001, deci doi, of, doi um, funcționari ai Ministrului de Finanțe și apoi um, membrii din forul certificat la Ministerul Finanțelor. Profesia expertului uh, în evaluare a fost uh, uh, creată de curând și conform legislației, guvernul și alte organisme publice trebuie să facă apel la acești experți pentru evaluări. Membrii um, organismului evaluatorilor aplică legislație uh, europeană și internațională. Remunere, remunerarea pentru uh, acești experți a fost determinată de, ministrul de Ministerul de Finanțe. Acest organism al evaluatorilor uh, a, a încetat să mai existe în 2013. S-a creat, în schimb, în 2013 uh, o, nou, un, o nouă asociație pe baza legii 4152. Membrii sunt certificați uh, din partea, de către organizații private care aplică standardele europene ale evaluatorilor. Asociația creată se numește Tegova. S-au, abolit uh, taxele fixe de evaluare, s-a creat un uh, consiliu disciplinar Doamna președinte îl uh, întrerupe pe vorbitor rugându-l să vorbească puțin mai rar. Fac parte din registrul uh, evaluatorilor certificați um, o serie întreagă de persoane juridice și fizice. S-a extins uh, area de competență a acestor uh, Um, evaluatori în cazuri de concesiuni pentru autostrăzi, proiecte de interes economic uh, de mare anvergură și proiecte cofinanțate prin fondurile structurale. pentru a uh, uh, vă da câteva detalii Aș vrea să trecem mai departe la studiul de caz privind noile autostrăzi, care este cât se poate de important pentru că are probleme și întârzieri pe de o parte, dar pe de altă parte um, a fost uh, caracterizat și de adoptarea de noi proceduri pentru a calcula uh, compensații. După cum puteți vedea, în 2007 s-au semnat șapte proiecte de concesiuni pentru, autoriza- pentru autostrăzi. Avem cel mai mare program de Uh, construcție de autostrăzi în Grecia, 1300 de kilometri noi și 80 de mii de proprietari afectați uh, pentru expropriere. Aș vrea să mă concentrez asupra unor puncte cheie în ceea ce privește achiziționarea terenurilor și uh, procesul efectuat cum s-a ajuns la, întâr- s-a, ajuns la întârziere în concesiuni. La 9 ani, după semnarea concesiunilor, aceste, aceste autostrăzi nu au fost finalizate. La contractele de concesiuni, prevederile inițiale pentru uh, terenul necesar a fost prevederea a fost să se preva, uh, de 12 luni după începerea uh, contractelor de concesiune timpul obișnuit pentru a expropria teren este 22 de luni. Deci uh, obiectivul era clar, unul ce nu putea fi uh, obținut și acest, acest lucru a dus la o serie de întârzieri. Întârzierile au dus la o slăbiciune a absorpției creditelor, la lipsa creșterii de locuri de muncă, întârzierea uh, ducerii la bun sfârșit a proiectelor și deci nu s-au obținut obiect, obiectivele dorite prin aceste uh, autostrăzi, au avut loc întârzieri și în acordarea de compensări. Și a crescut numărul solicitărilor de compensări față de statul elen. Uh, on the other side, and at the... De partea cealaltă, în procesul de compensații, am avut modificări uh, a legislației care au dus la armonizarea cu practicile europene și internaționale. Legea 3555 um, din 2007, uh, organismul evaluatorilor a, a fost considerat responsabil pentru estimarea compensărilor pentru proprietățile expro expropriate. Care au fost rezultatele? Estimările pentru compensări au fost pentru prima dată uh, bazate pe standardele europene de evaluare uh, din partea unui organism membru al TEGOVA. Pentru prima dată am avut o planificare centrală pentru un proiect foarte mare de estimare. Am creat um, o bază de dată unificată de valoare pentru terenuri uh, și echipamente și construcții și am uh, redus astfel enorm procentajul compensațiilor um, ce trebuiau să fie acordate de o instanță. 70% dintre deciziile instanțelor au fost uh, coerente cu estimările evaluatorilor. Pentru noi la autostrăzi putem să ne gândim la următoarele cauze pentru întârzieri. O slabă organizare a proiectului de expropriere, faptul că deja era prevăzut uh, o perioadă de 12 luni, ceea ce se știa de la început că nu este suficient. Modificarea multiplă a proiectului inițial, uh, prin faptul că nu a existat un studiu final de construcție autostrăzilor și de asemenea, faptul că nu s-a activat articolul 7A din legea um, jocurilor olimpice. Pe de altă parte, trebuie să spus și faptul că s-a îmbunătățit cadrul juridic în ceea ce privește compensațiile. Um, obligativitatea de a um, apela la evaluatori și experți uh, certificați uh, a fost extinsă. Legislația referitoare la justificarea specială din partea judecătorului, mai ales în cazul diferenței față de propunerea și estimarea făcută de um, expertul certificat. Cred de asemenea că s-au făcut mari uh, progrese, însă o serie de intervenții ar putea îmbunătăți situația și mai mult. Și anume, o mai bună planificare a exproprierilor, exproprierilor acțiuni legislative pentru a stabili produ- uh, proceduri voluntare, nejudiciare de achiziționare a terenurilor, o mai bună coordonare a serviciilor și crearea unei baze de date geospațiale uh, care prezintă compensațiile estimate pentru proprietățile uh, expropriate și compensațiile finale acordate prin uh, decizie judecătorească. Aș vrea de asemenea să vă prezint caracter, um, evaluarea în urmă cu două luni de către guvernul Elen a uh, o serie întreagă de proiecte. Um, acestea au fost văzute ca proiecte prioritare, ceea ce a uh, permis uh, să se elimine sursele multor întârzieri din trecut. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste inițiative, informații foarte importante. Aș vrea să vă întreb, câte dintre proiectele de care v-ați ocupat um, sunt afectate de întârzieri? Puteți să ne dați uh, o estimare? Projects that uh, still have some problems, but we believe Există proiecte care mai au uh, probleme, dar noi considerăm că aceste probleme vor fi rezolvate prin uh, legea olimpică. Sunt cele cinci proiecte de autostradă care sunt și cu bugete enorme, aproximativ 4 miliarde. Am s-a activat le, procesul uh, um, urgent din legea olimpică și considerăm că în, ulti, în viitoarele luni aceste probleme se vor rezolva. Nu știu dacă știți, dar noi suntem obligați din partea comisiei uh, să finalizăm aceste concesiuni și proiectele de autostrăzi până la finala, finalul lui, uh, lui martie 2017. Deci avem 10 luni sau altfel va trebui să dăm înapoi o sumă enormă um, către Uniunea Europeană. Și funcționează lucrurile? Întreabă doamna președinte. Va, se va reuși până în martie 2017? Will you, will you manage to, will you manage to do it? Yeah, we are sure about that. Da, suntem siguri. Happy to hear that, really. <laughs> Yeah, vielen Dank für die... Mă bucur să aud asta, spune doamna președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru prezentările foarte impresionante. Eu uh, am aflat foarte multe lucruri. Se mai pune întrebarea ce facem cu toate astea. Întrebarea este către cei trei experți uh, eleni ce putem face pentru a face ca lucrurile să progreseze, pentru că vrem ca lucrurile să progreseze acolo. Am văzut multe proiecte în Grecia și Grecia este aproape de invidiat pentru că are foarte multe proiecte de infrastructură și ceea ce am auzit astăzi este destul de regretabil. Aș dori să încep cu experții uh, greci această, solicit, această necesitate de a schimba Constituția. Eu am văzut uh, din experiență că întotdeauna în spatele unor astfel de schimbări de Constituție există interese. Am înțeles astăzi uh, și de ce mulți avocați sprijină această schimbare a Constituției. Este ea necesară pentru că Uh, doar do- unul dintre cei trei experți a vorbit despre asta. Cât de importantă este Constituția aici, uh, cât de necesară este schimbarea ei și putem să ne bazăm uh, pe faptul că va veni această schimbare dacă ea este necesară. Și, de asemenea, am vrea să știm cum putem să vă ajutăm. Poate începem la dumneavoastră și parcurgem uh, întreg rândul. Am întrebări și către comisie. Și bineînțeles și colegii sunt uh, invitați să adreseze întrebări în cazul în care le au. Ε, eh, καταρχάς, νομίζω ότι δεν επικείται κάποια συνταγματική... Mulțumesc. Nu avem o modificare constituțională prevăzută pe viitor care să aibă consecințe asupra drepturilor de proprietate. Și S-a făcut referință aici la Jocurile Olimpice. Acolo legislația a fost specifică și aceasta ar fi o întrebare concretă la care pot să vă dau un răspuns concret. Dacă vorbim despre modificarea constituțională în ceea ce privește protecția drepturilor de proprietate, nimic nu s-a prevăzut deocamdată pe această temă. S-a menționat aici uh, Constituția Elenă, pentru că există o restricție inclusă în care se spune că despăgubirile trebuie uh, să fie stabilite la nivelul instanței. Și aici aș vrea să uh, vă spun care este opinia mea, pentru că eu cred că aceasta ar fi o decizie politică foarte importantă care să fie luată de către autoritățile competente, de liderii politici, pentru că trebuie să vedem dacă Trebuie să modificăm această prevedere constituțională pentru a ne asigura că nu mai avem nevoie de uh, o decizie în instanță pentru stabilirea uh, cuantumului despăgubirii. Uh, bineînțeles, în cazul în care nevoie se poate merge în instanță, însă aceasta n-ar trebui să devină o cerință prealabilă pentru a uh, stabili uh, cuantumul despăgubirii. Însă acest punct nu este pe ordinea de zi acasă la noi, este doar un punct de vedere personal și este într-adevăr un lucru pe care l-am putea face. Aș vrea să spun că dreptul proprietății în Grecia este o temă foarte sensibilă care are de-a face cu contextul politic și social al țării. Și principala problemă pe care ați identificat-o foarte bine, doamnă președintă, este ce putem face de acum încolo pentru ca procedurile să se îmbunătățească. Eu unul cred că putem îmbunătăți nivelul de management în general și asta înseamnă că instanțele, autoritățile de implementare, implementare care sunt numeroase, nu e vorba de un ministru sau un minister sau altul, e vorba de uh, mai multe entități care se ocupă de implementare, poate că ar fi nevoie de o îmbunătățire generalizată pentru managementul la nivelul tuturor acestor uh, entități și de cooperare între ele pentru a permite uh, să se facă cu adevărat progrese. Deci, uh, cred că ar trebui să identificăm aici problema managementului. Și există și chestiuni tehnice la care Comisia dumneavoastră și Comisia Europeană ne-ar putea ajuta și sper să avem uh, ocazia să discutăm despre astfel de teme pe viitor. Am putea vorbi, de exemplu, despre chestiuni de natură tehnică. Mulțumesc. Profesor Professor Doamna profesor Poțiu, vă rog. Da, mulțumesc. Eu am menționat mai devreme o listă a recomandărilor și nu pot să spun care ar fi mai importantă dintre ele, pentru că toate sunt la fel de esențiale. Uh, sensibilizarea publicului este importantă. Trebuie să îmbunătățim uh, nivelul de încredere al acestora și asta se poate face doar dacă au siguranța asupra proprietăților și asta se face și atrăgând investitori, nu doar în sistemul mm, de proprietate, ci și în sistemul bancar, pentru că nu putem uh, să ne învârtim în jurul cozii. E o chestiune esențială pe care trebuie să o rezolvăm. Din punctul de vedere al uh, procedurilor judiciare, E adevărat că în instanță trebuie să se ratifice evaluarea făcută de un evaluator independent și că o astfel de procedură ar fi mult mai ușor de aplicat decât să se ceară judecătorului să stabilească cuantumul respectiv. Deci aici uh, pun încă o dată accentul asupra unei soluții durabile, îmbunătățirea transparenței, a datelor accesibile. Toate aceste elemente sunt foarte importante și Grecia uh, este foarte în urmă din toate aceste puncte de vedere. Domnul Tsatas, mulțumesc. Într-adevăr, au fost identificate mai multe probleme care ar trebui rezolvate pentru a face progrese și felul în care s-a calculat uh, despăgubirile până acum s-a schimbat și aceasta a reprezentat, reprezentat o îmbunătățire a situației. Cred că statul n-ar mai trebui să uh, pună tot felul de piedici în roată și ar trebui să uh, ajute la găsirea unor soluții amiabile, pentru că acestea ar putea fi făcute printr-o procedură mai transparentă și cel mai bine ar fi să se facă ex ante înaintea proiectelor pentru a se asigura că se protejează cu adevărat drepturile de proprietate, că durata nu va fi o problemă și în cazul în care apar probleme, bineînțeles, te poți duce în instanță. Dar tocmai pentru că am experiență îndelungată în domeniu, cred că ar trebui să ne îndepărtăm mai mult de acest sistem al justiției, de apelul în instanțe. Trebuie să existe o anumită încredere, să existe încredere în valorile oferite de evaluatori și uh, să ai încredere într-un sistem corect. Cred că cetățenii înțeleg că experții, uh, rolul lor este să facă un calcul corect și trebuie să aibă încredere în ei, pentru că altfel vor primi despăgubirile mult mai târziu, după 2-3 ani și asta provoacă, bineînțeles, tot felul de întârzieri și pentru proiectul în sine. Deci cred că cel mai bine ar fi să se găsească soluții în care să se introducă proceduri voluntare, așa cum s-a întâmplat și în alte state membre. Ja, vielen Dank. Ich habe nicht den Eindruck. Mulțumesc. Nu am impresia că uh, ar fi mai simplu în alte state membre. Orice sistem judiciar ar fi uh, în fața unei provocări. În orice țară ar avea probleme atât de mari cum are Grecia acum. Uh, Însă se pune întrebarea dacă am înțeles eu bine. Până la urmă, uh, Grecia trebuie să decidă dacă vrea să iasă din criză, să reușească sau nu. Sigur că sunt multe de făcut, trebuie făcute multe, dar uh, este lăudabil dacă se reușește până la urmă. Cum estimați dumneavoastră eforturile acestea și șansele de reușită? Cum ați spus și dumneavoastră, și în uh, alte uh, țări. Și în Germania avem uh, proceduri complicate, avem un, însă și un mecanism extrajudiciar pentru anumite cazuri complicate și e mult mai simplu așa decât dacă se ajunge în instanță. Deci nu înțeleg de ce în Grecia nu se procedează așa. Pentru că uh, siguranța juridică există și în cazul altor proceduri. Eu nu înțeleg de ce uh, nu se apelează la această procedură, pentru că ar fi mult mai simplu pentru toată lumea. Deci cât de mari sunt șansele să se uh, facă realmente ceva? Toată lumea a înțeles că e nevoie să se acționeze sau sunt doar unii care se luptă? Dacă mai mergem în Grecia peste un an sau doi să evaluăm din nou proiectele europene, uh, eu sper să vedem că lucrurile s-au schimbat și dacă putem să facem noi ceva la nivelul nostru, vă rog să-mi spuneți. Uh, doriți uh, să mai luați cuvântul? Știu că e o întrebare dificilă, oricum și retorică. Καταρχάς νομίζω ότι είναι πολύ πρακτικό. logos λόγος καταρχάς που da, nu cred că este o întrebare filozofică, ci mai degrabă una de natură practică și nu pot decât să repet ce am spus uh, mai devreme. Motivul pentru care am avut atâtea întârzieri în ultimii ani, în special uh, la cele cinci principale proiecte de infrastructură rutieră pe care le-am avut nu au fost datorate faptului că nu aveam instrumentele legale necesare. Din potrivă le aveam, dar ele nu erau implementate. E vorba de instrumente care au fost create cu trei ani înainte de Jocurile Olimpice, pentru că știam că termenele vor fi foarte strânse cu acea ocazie și uh, din punctul meu de vedere, ceea ce n-a mers deloc uh, bine este că pur și simplu nu s-au implementat. Deci instrumente avem, dar nu le folosim. Dacă aceste instrumente juridice sunt uh, la limită din punctul de vedere al protecției drepturilor de proprietate, pentru că, într-adevăr, vorbim cu prieteni din Franța, mi-au spus că termenele prevăzute uh, nu sunt uh, foarte bune, că ar fi asemănătoare cu cele stabilite de Constituția soviet sovietică. Deci, dacă dorești să um, începi un proiect și spui că vrei să-l începi peste un an, dacă este un proiect important pentru economia acelei țări, atunci, până la urmă, trebuie să găsești modalitățile necesare pentru a-l duce până la capăt. Dacă se pune problema îmbunătățirii acestor instrumente juridice, atunci poate ar trebui să avem o altfel de dezbatere între juriști pentru a vedea ce facem pentru a implementa astfel de instrumente, pentru că le avem, dar nu le folosim. Și în afară de asta, E clar că există posibilitatea de a îmbunătăți situația și așa cum au spus și alții, nu știu dacă statul elen va deveni atât de generos încât să încerce să creeze um, posibilități alternative de soluționare a litigiilor. Cred că dumneavoastră puteți face mai multe presiuni tocmai pentru a crea certitudine juridică fără a fi necesar să se treacă prin instanță. Da, dacă aș putea compara situația între Grecia și Germania, de exemplu, pot să spun că în Germania există acea încredere publică față de autoritățile statale și acest lucru este dovedit de instrumentele utilizate de stat. Statul spune foarte bine, vom avea o evaluare corectă, o dezbatere prealabilă și suntem dispuși să ajungem la un acord, pentru că nu ne dorim să avem uh, uh, oameni expropriați. De aceea trecem prin consultări prealabile. Bineînțeles că e nevoie de timp pentru aceasta. E nevoie de o cooperare cu publicul larg, de audieri publice, dar până la urmă nu avem uh, persoane expropriate care nu sunt protejate în drepturile lor. Iată ce este important, dar pentru aceasta e nevoie de capacitatea administrativă care trebuie să fie crescută. Iar într-o situație precum cea din Grecia, când uh, uh, scrii o lege și stabilești niște termene, iar după aceea trebuie să faci o altă lege care să spună că termenele trebuie respectate și că nu poți permite să fie amânate, <laughs> atunci ce mai pot să spun, nu? E clar. E o adevărată nebunie să trebuiască să faci o lege suplimentară ca să spui că termenele din prima lege nu pot fi schimbate. E nevoie de cooperare și de încredere publică. Și cred că nu mergem în direcția cea bună din acest punct de vedere și e de-a dreptul înspăimântător. Adelis, bine. Domnul Delis, vă rog. Eu consider că dacă ne dorim să avem un nivel crescut de cooperare cu uh, deținătorii de drepturi implicați care să ne aducă la rezultate mai bune și la proceduri de soluționare amiabile, atunci am avea nevoie, în primul rând, de o evaluare comercială la nivelul pieții și nu la nivelul fiscal, pentru că Ministerul de Finanțe, la momentul acesta, încearcă să facă o schimbare în acest sens și a promis ca în viitorul imediat să stabilească Uh, un sistem de experți uh, prin care să se facă o evaluare la nivelul uh, cotelor de piață. Și vă dați seama că reprezintă o noutate și va fi nevoie de timp pentru a o aplica, pentru ca acest sistem să fie considerat de încredere, fiabil și tocmai din cauza faptului că proprietățile uh, au, și-au scăzut cota pe piață în ultima vreme atât de mult, există tocmai un obstacol important pentru a putea evalua corect la nivelul pieții toate aceste bunuri. Și există o altă problemă aici, pentru că dacă ne dorim soluții amiabile, avem nevoie de experți autorizați, de evaluatori autorizați. Uh, care să fie fiabil și care să fi lucrat pe piață pentru a avea o anumită reputație. Pentru că știți că există un sistem de evaluatori care a funcționat până în 2010, însă într-un mod foarte restrictiv și nici măcar nu se știa că exista un astfel de sistem înainte, pentru că acești uh, evalu- evaluatori uh, independenți uh, avuseseră o activitate restrânsă. Însă, iată că din 2010-2011 încoace avem peste 400 de persoane și foarte multe companii care sunt înregistrate în acest domeniu. Însă e nevoie de mai multă experiență tocmai pentru a le crește reputația și pentru ca piața să aibă încredere în ei. Și abia atunci, după ce vor fi obținut acest nivel de încredere, pentru uh, evaluarea proprietăților vor putea fi utilizați uh, în domeniul exproprierilor și vor avea încrederea uh, deținătorilor de drepturi. Deci avem nevoie de uh, amenajarea spațiului, de planificare la nivel urban și știm că regiunile au început uh, să planifice activități încă din 2011, pregătesc uh, planuri de amenajare a teritoriului la nivelul municipalităților în Grecia și sperăm că în următorii 5 ani să reușim să dispunem de instrumente mai sigure tocmai pentru a putea gestiona mai bine sistemul exproprierilor și pentru a coopera mai bine cu uh, proprietarii. Pentru a nu recurge la soluții de urgente, uh, urgență, care, uh, bineînțeles, uneori creează tot felul de probleme și tensiuni sociale. Și ar mai exista o idee pe care am discutat-o între noi și uh, un domeniu în care ne-ați putea ajuta. Licențele pentru acești uh, evaluatori ar trebui să fie independente. N-ar trebui să aibă de-a face cu exproprierea în sine. Întâi ar trebui să se rezolve problema licențelor, autorizațiilor acordate, pentru că um, rețeaua și uh, Uh, interconectările să funcționeze, să te asiguri că funcționează cu mult timp înainte de a acorda un proiect, uh, un contract pentru un proiect. Și nici, uh, nici în cadrul unui apel de oferte n-ar mai trebui să treci printr-o etapă de acordare de licențe sau negociere, tocmai pentru a nu avea probleme cu respectarea termenelor. Și aici mă opresc, vă mulțumesc. Mulțumesc. Uh, domnul Sloitex, domnul Renault, ce facem acum? Uh, cred că și dumneavoastră sperați uh, la ce e mai bine și noi la fel, dar credeți că putem face ceva concret? I think that Professor Potiu has put her finger... Da, cred că doamna profesor Poțiu a pus degetul pe rană. La, a subliniat importanța acelui element cu care ne confruntăm de mult timp. E vorba de încredere și de transparență. Pentru că dacă cetățenii nu au încredere în procedura de expropriere, dacă nu au încredere în uh, transparența procedurii și a evaluării prețului unei proprietăți, atunci bineînțeles că se ajunge în instanță. E de neevitat. Dacă ne dorim cu adevărat să ajutăm Grecia în această situație, ar trebui, în primul rând, să-i oferim toate mijloacele tehnice și instrumentele de natură tehnică necesare, de exemplu, registru funciar și chiar și alte instrumente care sunt necesare pentru ca sistemul de evaluare a prețurilor să fie corect pentru toate celelalte utilități, dar și pentru expropriere, pentru a fi sigur că cetățeanul obține valoarea corectă a pieței în cadrul unei proceduri de despăgubire. Acesta este un drept fundamental. Și, în același sens, cred că am putea avea mai multă asistență pe care să o oferim pentru mecanismul actual de utilizare a evaluatorilor independenți. Pentru că acești evaluatori independenți reprezintă într-adevăr o schimbare esențială care s-a făcut față de sistemul anterior. Însă cred că putem întări și mai mult încrederea în acest sistem, în această evaluare independentă, de exemplu, insistând asupra felului în care aceștia sunt autorizați, asupra faptului că nu există niciun fel de conflict de interese în procesul de evaluare a anumitor bunuri și așa mai departe. Și cred că trebuie să oferim asistența noastră în acest domeniu, să continuăm uh, dezbaterile pe care le avem deja cu administrația Elena. Iată în ce sens putem lucra pentru a putea face progrese pe viitor. Sebastian, te rog. Da, aș adăuga și eu că sunt uh, de acord cu domnul Sluiters uh, pe această temă și eu cred că proprietarul trebuie să înțeleagă și să fie convins de faptul că procedura de expropriere va fi rapidă și că prețul stabilit va fi corect atunci când oamenii au încredere în stat pentru stabilirea corectă a despăgubirilor, dacă nu există probleme, lacune în sistem, atunci ce se va întâmpla? Nimeni nu va mai avea nevoie să meargă în instanță, pentru că se va accepta decizia uh, cu compania care uh, este implicată în proiect, înainte de a trece mai departe la exproprierea propusă, așa cum se întâmplă și în țara mea, de exemplu. Dacă uh, ne întrebați ce face Comisia pe această temă. Uh, experții de la Comisie și uh, din Grecia au lucrat împreună, au cooperat pentru a îmbunătăți situația pe termen scurt și memorandumul de înțelegere în programul de ajustare a identificat exproprierea de terenuri ca o chestiune cheie care trebuie rezolvată. Dacă ținem cont de acest element și de realitatea uh, strategiei de luptă um, antifrauda în ceea ce privește fondurile europene, toate acestea au făcut ca autoritățile elene să ia într-adevăr măsuri și să facă un pas înainte pentru această problemă a expropierilor. Iar uh, ceea ce ne așteaptă în următorii ani munca pe care o vom realiza, sperăm să ne ajungă la, ne aducă la niște îmbunătățiri permanente și nu doar pe termen scurt. Mulțumesc pentru informații. Pentru schimbul de opinie a fost foarte interesant și foarte important pentru noi, pentru că au fost uh, probleme la baza misiunii noastre din Grecia și mă bucur că uh, m-am mai lămurit. Mulțumesc mult pentru contribuție, mulțumesc pentru că ați venit, a fost foarte important pentru noi să vă ascultăm și aici se încheie prima parte a atelierului și acum trecem la partea a doua și anume raportul uh, special al Curții de Conturi privind uh, munca uh, task force-ului privind Grecia și urez bun venit domnului Mugurusa de la Curtea de Conturi. Raportor este domnul Toirer, pe care îl reprezintă domnul Ali și îi dau cuvântul imediat. Eh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună ziua tuturor, stimați membri ai Comisiei de Control Bugetar eh, din Parlamentul European. Doresc să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să vă prezint rezultatele auditului pe care l-am efectuat în domeniul guvernanței economice în Uniunea Europeană. Aș dori să-mi exprim eh, de asemenea părerea foarte bună uh, față de documentul domnului Teurer. Acest document uh, rezumă raportul curții în mod corect și adecvat și mi se pare că este o bază foarte bună pentru dezbatere. Raportul pe care vi-l prezint astăzi este primul raport al curții pe tema crizei uh, din Grecia. Auditul nostru acoperă asistența tehnică acordată Greciei și coordonată de comisie, mai ales așa numitul Task Force pentru Grecia, TFGR. Aș vrea să mai spun că la ora actuală lucrăm la un alt audit legat de criza elenă. Acesta va acoperi gestionarea programului de asistență financiară al Uniunii Europene și ar trebui să fie gata de publicare la începutul anului viitor. Acum aș dori să mă concentrez asupra raportului pe care îl prezint astăzi. Acest raport acoperă un subiect foarte relevant și anume uh, sprijinul pentru punerea în aplicare a reformelor cerute de programul de asistență financiară pentru Grecia. Sprijinul a fost oferit de comisie ca răspuns la o solicitare a autorităților elene. Pentru a oferi acest sprijin, comisia a creat uh, grupul de lucru pentru Grecia, care a lucrat din birouri de la Bruxelles și de la Atena și până în februarie 2015, la vremea aceea, avea 65 de angajați. Noi am evaluat în ce măsură asistența tehnică pentru Grecia a fost gestionată eficient și a contribuit pozitiv la procesul de reformă. Stimați deputați, mai concret ne concentrăm asupra a trei aspecte principale – în primul rând, ă, la crea, ne gând, referim la crearea task force-ului din perspectiva ă, organizării, a finanțării și a planificării asistenței. În al doilea rând, analizăm modul în care și-a îndeplinit mandatul în conformitate cu um, ă, chenarul 1 din raport și apoi ne referim la contribuția sa la progresul reformelor. Și în acest scop am analizat în detaliu un eșantion de um, misiuni de asistență tehnică din cinci domenii de politici. Ne-am concentrat pe administrația publică, reformele fiscale și mediul de afaceri. Și deci ce concluzie am tras? Per total, trebuie să spun că avem rezultate mixte. Pe de o parte, Grupul de lucru a fost un mecanism flexibil de coordonare a unui program extins de asistență tehnică. A fost uh, prestat în mod eficient, a fost relevant și în conformitate cu programul de ajustare. Grupul de lucru a dezvoltat sisteme diversificate pentru oferirea de asistență tehnică și a avut o coordonare uh, a proiectelor funcțională și chiar inovatoare. În același timp, putem spune că monitorizarea progresului asistenței tehnice a fost eficient la modul general. Pe de altă parte, am tras și concluzia că asistența tehnică nu a influențat întotdeauna progresul reformelor, care este un indicator cheie al succesului acestora. Desigur, situația politică volatilă din Grecia a jucat un rol hotărător. În plus, acest grup de lucru a trebuit să fie creat foarte rapid, dat fiind că era foarte urgent să se răspundă la criză. Astfel, Comisia nu a analizat pe deplin alte opțiuni și nici nu a alocat un buget dedicat. De asemenea, am constatat că nu a avut un document strategic în care să fi fost planificate activitățile de asistență tehnică în conformitate cu prioritățile Comisiei. Practic, task force-ul nu a fost foarte proactiv și a lucrat mai mult la cererea autorităților elene. Considerăm că task force-ul ar fi putut să monitorizeze mai bine modul în care autoritățile elene au uh, dat curs recomandărilor și, uh, de asemenea, impactul mai larg al asistenței tehnice. În cele din urmă am constatat că în unele domenii, cum ar fi administrația publică și impozitarea, progresul uh, facilitat de asistența tehnică a fost limitat. Ținând cont de toate acestea, ce recomandări avem? Am pregătit un set de recomandări cu obiectivul de a avea o strategie clară, cu obiective și priorități bine definite. De asemenea, considerăm că asistența tehnică trebuie să se concentreze pe consolidarea capacității administrațiilor naționale pentru o continuitate a măsurilor și o sustenabilitate a reformelor. Am emis și alte recomandări care pot ajuta Comisia să gestioneze alte programe de asistență tehnică în statele membre în viitor. Stimați membri, în general, deși grupul de lucru a dovedit că este un mecanism care poate oferi o asistență tehnică complexă, au existat deficiențe în uh, crearea anumitor proiecte și rezultatele mm, au fost mixte în ceea ce privește influența asupra progresului reformelor. Mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebări. Mulțumesc! Da, vielen Dank. Mulțumesc, domnul raportor Ali, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, Domnul Toirer, din păcate, nu poate fi prezent aici astăzi și m-a rugat să prezint eu o declarație în numele său în legătură cu raportul special al Curții de Conturi uh, referitor la îmbunătățirea furnizării de asistență tehnică Greciei. Grupul de lucru și-a încheiat misiunea în 2015 și, deși a lăsat unele lucruri neterminate, a reușit să gestioneze un număr imens de proiecte și să lucreze cu mulți parteneri în mod destul de bun. Proiectul nu a avut un buget specific, ceea ce a creat confuzie în uh, recrutarea de consultanți și de experți dar mandatul său cuprinzător a făcut ca Task Force-ul pentru Grecia să trebuiască să jongleze cu multe uh, proiecte din multe domenii. A trebuit până la urmă să uh, prezinte un raport de progres, dar până în ziua de astăzi nu a venit cu un dosar complet. În noiembrie 2015, Comisia a decis uh, cum va fi continuat acest task force și anume printr-un program structural pentru uh, program de sprijin pentru reformele structurale pentru perioada 2017-2020. Evaluarea va fi inclusă în descărcarea de gestiune uh, a Comisiei pentru 2015, care va fi prezentată în toamnă. În concluzie, lecțiile învățate din munca Task Force-ului pentru Grecia trebuie să fie uh, Uh, bine învățate și aplicate în alte cazuri. E foarte important să se stabilească corect calendarul și obiectivele, iar Comisia trebuie să revizuiască progresul în mod sistematic și să insiste asupra respectării termenelor și a uh, proiectelor, a uh, termenelor la proiectele de asistență tehnică. De asemenea, trebuie să fie mai clare procedurile de recrutare a experților, na- a experților naționali iar Parlamentul European și Parlamentele Naționale trebuie să poată juca un rol mai important uh, prin intermediul comisiilor lor specializate. Domnul Torger dorește să-i mulțumească domnului Tome Mugurusa și echipei sale și de asemenea domnului Ceaplitski din Secretariatul Cont și uh, doamnei Schneider uh, și încă unei colege pentru contribuțiile foarte importante. Domnul Toirer ar dori să înceapă discuția întrebând uh, pe reprezentanții Curții de Conturi dacă au vreun indiciu că uh, dosarul trimestrial care, de, raport, de, de raport trimestrial și dosarul final care nu au fost încă prezentate vor fi trimise în curând de Task Force. În plus, trebuie să fie clar că nu ne putem face treaba decât dacă uh, responsabilii de proiecte își respectă obligația de a raporta Comisiei Europene și dacă Comisia Europeană de asemenea își prezintă raportul în fața noastră. Nu am dorit să se mai întâmple același lucru și în alte cazuri de asistență tehnică, deci e important să vedem ce învățăminte pot fi trase de aici și de asemenea trebuie să uh, ne gândim și la reforma unor mecanisme de acest gen. Mulțumesc! Mulțumesc. Este un raport important și interesant. Vreau să vă spun că și mie mi-a dat de gândit, pentru că uh, am urmărit cu mare atenție munca grupului de lucru uh, și am încercat să văd exact ce fac și cu ce se ocupă. Doamna Ayala are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă în numele colegului meu, domnul Parniu, care n-a putut uh, veni aici pentru că avea o altă întâlnire în același timp, aș vrea să adresez câteva întrebări. Domnul uh, Parniu dorește să sublinieze din raportul Curții de Conturi faptul că asistența tehnică oferită de Task Force nu a permis uh, să se facă suficiente progrese pe calea reformei. Dar s-au văzut uh, progrese în ceea ce privește uh, fiscalitatea pentru administrația publică. S-a implementat de asemenea un plan de acțiune, fără a avea însă un buget specific, lucru care ar fi trebuit să se facă în prealabil. În raportul Curții de Conturi apar și anumite dificultăți în funcție de implementarea diverselor uh, proiecte. Toate acestea ar trebui să ne aducă la o analiză mai aprofundată a acestor proiecte. Domnul Parniu, care este raportor din umbră, este de acord cu comentariile făcute de domnul Toirer și consideră că este absolut necesar să se adopte un plan de acțiune prealabil uh, asistenței tehnice și consideră lamentabil faptul că acest uh, Task Force nu a um, oferit rapoarte în mod regulat comisiei care ar fi putut um, oferi o asistență tehnică mai bună cu ajustările necesare. În sfârșit, uh, dorește să atragă atenția comisiei că aceasta a implementat uh, recomandările Curții de Conturi și, prin urmare, a introdus o propunere pentru a susține reforma structurală și consideră că acesta va fi un instrument foarte util. Aș vrea să adaug și eu acum câteva întrebări. O întrebare pentru Curtea de Conturi, în primul rând. În raportul dumneavoastră, nu mai știu exact, cred că erau 11 sau 14 milioane de euro. Acesta era costul instrumentului în sine pentru acest task force de asistență tehnică. Dacă facem uh, comparația între cele 200 și ceva de milioane și aceste 11 milioane uh, față de femei, față de ajutorul oferit uh, pentru Grecia, aș vrea să știu cât a costat practic această asistență tehnică. Există două perioade până în 2011 și a doua până în 2014 și aș vrea să, dau, aveți, să ne dați mai multe date pe această temă. În al doilea rând, ați identificat anumite proiecte și vreau să vă mulțumesc pentru aceasta. Aș vrea să știu dacă echipele de asistență tehnică care apar la recomandarea numărul 4, care sunt prezentate la propunerea comisiei, ni se spune că aceste echipe sunt alcătuite din experți ai comisiei, din organizații internaționale sau din alte state membre, plus uh, organizații care lucrează pe termen scurt. Deci experți pe termen lung, alții pe termen scurt și o adevărată diversitate de uh, profiluri la nivelul experților. Aș vrea să vă întreb la nivelul comisiei dacă ne puteți da informații în legătură cu echipa defalcată pe proiecte și cine anume a participat la nivelul experților. Mulțumesc! Mulțumesc. Am văzut același lucru și în Ucraina. Numărul enorm de consilieri care uh, privilegiază această țară cu prezența lor până la urmă. Domnul Flanagan, vă rog. Mulțumesc. Iată încă un exemplu de loc în care Uniunea Europeană a eșuat. Nu, nicio previziune, nicio planificare, nicio structură. Este bine să vedem un program uh, de reforme structurale uh, pus în practică, dar sperăm că este un uh, program de sprijin pentru oameni, nu numai pentru bănci. Câteva întrebări. Spuneți că strategia ar trebui să definească mm, distribuția sarcinilor și că în statul membru ar trebui să se asigure asumarea de către populația locală. Ce înseamnă asta? Înseamnă că statul membru este, de fapt, obligat să uh, accepte orice îi se propune? Pentru că asta poate fi ca un pistol pus la tâmplă. Ce se întâmplă dacă nu semnezi? Nu primești asistență? Spuneți de asemenea că Comisia ar trebui să solicite reacții din partea statelor membre beneficiare pe baza asistenței tehnice. Permite asta contribuția din partea unor organizații a societății civile? Și pentru a reacționa la raportul raportorului, sunt de acord că este o greșeală că s-a creat acest task force, uh, acest grup operativ într-o situație de panică. Și, de asemenea, cred și sper că toate învățămintele vor fi trase din ceea ce s-a întâmplat în Grecia, inclusiv consultarea cu societatea civilă toate aceste lucruri trebuie să fie incorporate în noile programe de reformă structurală. Mulțumesc! Comisia Europeană este reprezentată de doamna director McCarthy. Am să vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte! Bună ziua tuturor! În primul rând, aș vrea să mă refer la câteva puncte și apoi să uh, răspund la întrebările ce ne-au fost adresate. În primul rând, aș dori să mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi despre raportul special al Curții de Conturi și să mulțumesc pentru uh, recomandările făcute. Este o discuție care vine la momentul potrivit, pentru că tocmai acum Parlamentul European își începe discuția privind propunerea Comisiei privind un program de sprijin pentru reformele structurale. Este exact programul eh, ce se creează acum pentru a extinde asistența tehnică pentru toate statele membre. Aș vrea să menționez că acest program ce se pune în practică acum Tocmai aceste învățăminte le trage uh, de pe urma uh, Task Force-ului pentru Grecia și uh, mm, Task Force-ului de sprijin pentru Cipru. Știm că asistența tehnică a fost în principiu adaptată la programul pentru Grecia. Raportul prevede că, în ciuda constrângerilor de timp enorme, din, în ciuda climatului politic dificil și în ciuda crizei fără precedent, Task Force-ul pentru Grecia a reușit să dezvolte un sistem flexibil de sprijin pentru autoritățile elene pentru a le ajuta să facă față diferitelor provocări uh, din economia elenă uh, pe termen scurt. Aș spune că, până la urmă, Um, implementarea cu succes a reformelor depinde de responsabilitatea și asumarea responsabilității de către autoritățile naționale. Noi oferim asistență tehnică și autoritățile naționale trebuie să implementeze uh, măsurile așa cum consideră ei că este de cuvință. De asemenea, Comisia a abordat deja o serie dintre recomandările din raportul Curții de Conturi. Și asta în, prin ser, uh, propunerea pentru serviciul de sprijin pentru reformele structurale. S-a făcut această propunere în iulie anul trecut și funcționează deja într-o fază prepar, preparatorie, urmând să funcționeze complet uh, în 2017. Este un nou serviciu dedicat specializat în oferirea de asistență tehnică țintită pentru orice stat membru care solicită acest lucru. De asemenea, propunerea pentru programul de sprijin pentru reforme structurale preia unele dintre recomandările făcute uh, pe baza activităților uh, Task Force-ului pentru Grecia. Aș vrea să spun că prevede o abordare mai strategică în acordarea de asistență tehnică, stabilește obiective clare ce răspund la îngrijorările privind planificarea și prevede și monitorizarea acțiunilor și evaluarea asistenței oferite. Deci puteți vedea acest lucru deja în noul serviciu. Multe dintre recomandări deja sunt uh, luate în considerare. Împărtășim, deci, speranța raportorului că programul de sprijin pentru reformele structurale va fi un instrument puternic pentru asistență tehnică și suntem încrezători că rezultatul negocierilor între Parlament și Consiliu va fi un prim pas în această direcție. Pentru a răspunde la câteva din întrebările adresate, dacă îmi permiteți. În primul rând, în ceea ce privește raportul uh, Task Force-ului pentru Grecia, nu s-a prevăzut un raport final avem numai, uh, au fost prevăzute de la bun început numai rapoartele anuale. Task Force-ul pentru Grecia s-a transformat în acest SRSS uh, și acum mă voi referi la acesta. S-a uh, adresat și o întrebare referitoare la diferitele proiecte, 150 de proiecte identificate și s-a adresat o întrebare comisiei referitor la suma cheltuită pentru aceste proiecte. E bine, acesta nu se referă la proiecte ale Task Force-ului pentru Grecia, ci la proiecte efectuate de autoritățile elene în programul uh, național prin fondurile structurale. Deci nu este o întrebare la care putem noi să răspundem. De asemenea, Uh, suntem uh, foarte de acord cu raportul referitor la lipsa unui fond dedicat. Task Force-ul pentru Grecia nu a avut un fond dedicat uh, la dispoziție și folosea fonduri rămase sau fonduri trimise înapoi Comisiei din fondurile structurale în cazul Greciei. Deci, iată, acesta este un handicap în orice planificare de asistență tehnică. Și este exact um, ceea ce încercăm să abordăm acum în uh, programul de sprijin pentru reformele structurale. Solicităm să avem un fond special pentru acest uh, scop care să ne permită să planificăm în mod adecvat și să răspundem la solicitările de asistență tehnică. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Domnul Von, presupun că aveți o întrebare către comisie. Mulțumesc, doamnă președinte, și îmi cer scuze că am venit uh, cu întârziere la această discuție. Ascultându-vă, două lucruri mi-au trecut prin minte uh, pe care le voi formula ca întrebări către Comisie și Curte. În, în ceea ce privește asistența tehnică oferită pentru reformă structurală și pentru politica de coeziune. Mă întreb dacă ați putea să ne spuneți dacă cele două uh, Uh, funcționează în sinergie și dacă acest lucru a fost un uh, succes. Ar fi uh, chiar o idee bună dacă cele două ar um, interacționa. Și apoi încă o întrebare mai generală către comisie. Dacă consideră că au existat rezultate concrete de pe urma acestor reforme structurale efectuate în Grecia. Poate că e cam devreme să răspundem la asta, dar Poate că ne puteți uh, spune ceva um, pentru a vedea dacă reformele structurale au dus la rezultate sau nu. Și doamna Ayala mai dorea să adreseze o întrebare, vă rog. Ca la comisione. Da, vreau să mulțumesc uh, comisiei pentru acest răspuns, uh, care însă este oarecum generic și se referă la viitor. Aș vrea, chiar dacă nu ne poate da acum date exacte, poate Comisia ne poate transmite lista de echipe pentru cele 128 de proiecte cu costurile aferente pentru fiecare dintre echipe. Și următoarea întrebare este următoare. E adevărat că Comisia ne-a spus că implementarea depindea de statele membre. Însă vreau să vă întreb cine a organizat aceste echipe pentru că nu este clar cine le-a organizat și nu este vorba doar de uh, GR, ci toate, de toate echipele de asistență tehnică. Așa că aș vrea să ni se spună cum au fost organizate aceste echipe și cât am cheltuit pe ele, pentru că, uh, până la urmă, Grecia trebuia să lucreze cu ele și nu am înțeles prea bine acest aspect. Cred că aveam lista cu cele 118 proiecte ale task force-ului. Cred că le aveam în uh, dosarul nostru pentru delegație, din care am ales uh, cele șapte proiecte pe care le-am vizitat până la urmă. Erau în dosar, dar uh, secretariatul ți le va mai trimite odată la birou pentru că am lucrat pe baza acestei liste. Da, vă vom trimite această listă. Asta vreau să vă spun că o avem, de fapt. Doamnă McCarthy, vă rog. În primul rând aș vrea să răspund la întrebarea referitoare la legătura între politica din fondurile de coeziune și asistența tehnică. Să vă explic uh, con contextul în care funcționează asistența tehnică. Bineînțeles, statele membre își au propriile programe operaționale și propriile acorduri de parteneriat, sub umbrela cărora folosesc uh, fondurile structurale, iar asistența tehnică este ceva separat. Asistența tehnică este menită să ajute la administrarea acestor proiecte în statele membre. Deci, dacă vreți, este ceva complementar pe lângă ceea ce s-ar face sub diferitele programe, să zicem programele de coeziune, de politică de coeziune. Deci asistența oferită are ca scop să se uh, utilizeze mai bine aceste fonduri. Deci este o abordare suplimentară pe lângă politica de coeziune și cheltuielile făcute sub acesta. Asta este relația între cele două. În ceea ce privește cealaltă întrebare, Um, I, I think uh, you answered the other question. Cred că ați răspuns la această întrebare privind proiectele. Sau aveți nevoie în continuare de clarificare? Doamna Iala Sender, fără microfon din sală. Ok, um, there, there are two different things. Bun, deci sunt două lucruri diferite aici. În primul rând, echipele pe care le-au creat uh, autoritățile elene sub, auto- sub uh, responsabilitatea lor directă pentru că iau fonduri prin fondurile structurale și pot să angajeze oameni sau pot să solicite ajutorul marilor uh, organizații internaționale, Banca Mondială uh, și așa mai departe. Deci uh, toate acestea depind de autoritățile elene. Pot să vă spun cum am lucrat noi la proiectele la care suntem noi intermediari. Când noi suntem intermediari pentru proiecte, când un stat membru ne solicită să efectuăm un proiect, analizăm proiectul, îl evaluăm, analizăm diferiții furnizori, uh, furnizori care pot uh, duce la bun sfârșit acest proiect și apoi ne reunim cu autoritățile, în acest caz cele elene, și spunem, aceștia sunt furnizorii care vă pot presta aceste servicii. Și apoi, bineînțeles, statul membru decide uh, noi oferim consiliere, dar decizia finală Uh, de a alege o echipă sau alta este la latitudinea autorităților elene. Deci țara până la urmă ia această decizie, țara căreia noi îi oferim asistență tehnică. Uh, uh, Domnul Von, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsul pe care mi l-ați dat. Mi l-ați dat în ceea ce privește asistența oferită. Însă Ambele tipuri de asistență, reforme structurale și politică de coeziune, sunt în sănătate și administrație publică. Am crezut că ar exista unele suprapuneri. Încă ceva. Mă întreb dacă s-au luat fonduri din fondurile de politici de coeziune pentru a finanța reforme structurale. Um, o suprapunere, nu, din câte știm noi, nu există. Modul în care func- funcționăm noi este după cum urmează. Primim o solicitare de asistență tehnică. Mă refer la cum acționăm acum și acum, așa a funcționat și din Grecia. Când primim o solicitare, primul lucru pe care îl facem este să uh, transmitem această solicitare tuturor serviciilor din comisie, la toate DG-urile și îi întrebăm, din câte știți voi, uh, se face deja ceva în acest domeniu? Și ei răspund da sau nu. Dacă răspund nu, este un semnal să mergem înainte. Dacă spun da, atunci, bineînțeles, vom căuta un alt tip de asistență tehnică. Vorbim cu statul membru și spunem, aveți deja fonduri pentru acest tip de asistență tehnică, deci putem să facem ceva în plus uh, sau vreți să cereți altceva în acest uh, context, așa evităm suprapunerile. De asemenea, statul membru are responsabilitatea să ne spună dacă uh, se bucură de asistență tehnică pe un anumit subiect deja și ei trebuie să știe dacă acest lucru există. Deci, din câte știm noi, nu există suprapunere în asistența tehnică. În ceea ce privește finanțarea, în contextul uh, finanțării pentru uh, grupul operativ pentru Grecia, Fondurile puse la dispoziție pentru acest grup operativ au, fost, au venit din două surse. În primul rând, de la bugetul central pentru asistență tehnică gestionat de Comisia Europeană. Deci fondurile rămase din bugetul central de asistență tehnică la finalul anului, buget gestionat de comisie, a fost uh, alocat pentru Grecia. Și o altă parte folosită a fost sub articolul 125 uh, din regulamentul privind prevederile comune. Exista o posibilitate de a da bani înapoi către comisie pentru ca uh, comisia, de către guvernul elen, pentru ca comisia să solicite asistență tehnică uh, în numele uh, guvernului elen. Și uh, s-a făcut acest lucru în 2015 când uh, s-au uh, dat aproximativ 15 milioane înapoi. Deci, practic, grecii au dat înapoi din propriile fonduri structurale și banii au rămas de la bugetul central de asistență tehnică. <laughs> S-au eliminat toate neclaritățile? Mulțumesc. Doamna McCarthy, când am fost în Grecia, am fost uh, acompaniați de uh, doi uh, colegi de la DG Regio și am avut o impresie foarte uh, bună. I-am, am văzut niște lucrători foarte implicați care depuneau mari eforturi pentru a-și îndeplini sarcinile. A fost impresionant. Și a fost uh, impresionant și cu câtă energie urmăreau să obțină rezultate. Și ne-a dat și nouă de gândit lipsa de ownership. Inf- multe lucruri nu, pur și simplu nu puteau fi influențate din exterior. Ne-a dat de gândit acest lucru și știm că ați avut o sarcină dificilă. Domnule Muguruza, aveți uh, cuvântul pentru a răspunde la întrebările ce v-au fost adresate. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru toate întrebările dumneavoastră și voi încerca să dau un răspuns uh, de natură generală, acceptând în special uh, importanța recomandărilor pe care le-am făcut. Aș dori să subliniez faptul că toate recomandările care au fost făcute până acum de către doamna director general au fost uh, susținute la nivelul comisiei și sperăm să reprezinte un punct de plecare bun pentru munca pe viitor a comisiei. E clar că nu putem înceta lucrurile aici. Noul serviciu va trebui să-și înceapă funcțiunea. Nu am evaluat încă noile programe sau noile fonduri care vor interveni în cadrul dezbaterilor de aici de la Parlament și dacă comisia dumneavoastră este interesată să afle uh, părerea noastră, bineînțeles că ne vom da. Voi sublinia, deci, importanța muncii făcută de acest uh, task force. Muncă care a reușit să rezolve deja o serie de probleme. În primul rând, domnul Ali mi-a adresat o întrebare referitoare la rapoartele trimestriale. Noi am arătat uh, care au fost constatările făcute. Acum este de datoria Comisiei să intervină. Însă v-aș atrage atenția asupra recomandării numărul 6, în care cerem Comisiei să realizeze o evaluare globală ex post a muncii făcute de acest grup de lucru, pentru că există lecții care trebuie învățate de pe urma raportului nostru, însă se poate învăța și mai mult dacă se realizează o adevărată evaluare globală ex post la nivelul comisiei. S-au făcut uh, comentarii în legătură cu cele două programe și legătura dintre ele, programul de asistență uh, tehnică și celălalt. Programul de asistență tehnică este un instrument pe care l-au cerut autoritățile elene tocmai pentru a putea respecta mai bine cerințele programului de natură financiară și a memorandumului de înțelegere. Aceasta explică, de asemenea, dificultățile care au apărut pentru comisie atunci când am uh, înființat acest uh, task force pentru a ține cont tocmai de aceste programe de asistență tehnică care nu fusese prevăzute inițial când începuse programul financiar. Iar Ulterior uh, s-a menționat și faptul că uh, problema responsabilității a fost una critică. La recomandarea numărul 6 arătăm de asemenea că la nivelul comisiei e nevoie de un feedback din partea statului membru beneficiar. Este absolut vital să existe un astfel de feedback și comisia a subliniat faptul că asistența tehnică s-a oferit la cerere, însă, bineînțeles, resursele fiind limitate, noi considerăm că avem nevoie de o strategie adecvată, de un adevărat plan pentru uh, statul membru care va beneficia de pe urma acestei asistențe tehnice, tocmai pentru a ține cont de recomandările făcute și pentru acele elemente critice ale programului financiar. Eu cred că aceasta este probabil recomandarea cea mai importantă pe care o facem și anume că asistența tehnică trebuie să se centreze pe întărirea capacităților administrației naționale pentru a asigura continuitatea uh, activităților desfășurate. S-au menționat aici mai multe aspecte Și aș vrea să-i răspund domnului Flanagan, care era îngrijorat pentru că statul membru beneficiar nu a fost forțat, ci asistența a fost cerută. Însă, bineînțeles, problema responsabilității este foarte importantă. Acum, în ceea ce privește participarea ONG-urilor, cred că n-a existat niciun obstacol pentru că acestea să se implice în asistența de natură tehnică însă avem o listă cu actorii implicați, pe care am inclus-o în acest raport. Și în contextul acestui raport încercăm să analizăm programele de asistență oferite Greciei și extindem consultarea pe care o facem cu mai mulți actori de pe piață, incluzând aici și NGO-urile. S-au manifestat îngrijorări din partea doamnei Ayala față de metoda utilizată pentru a oferi asistență tehnică. Este un element foarte important pentru noi și pot să spun că a fost o adevărată reușită faptul că mm, Comisia a reușit să implementeze uh, mai multe tipuri de asistență tehnică, fie în cooperare cu autoritățile statelor membre, fie în cooperare cu organizații internaționale sau cu misiuni realizate de serviciile Comisiei, asistență oferită direct autorităților elene în mod permanent și toate acestea, bineînțeles, pentru a fi eficiente, toate aceste tipuri de asistență trebuie să fie coordonate între ele. Aici am constatat că există anumite dificultăți, dintre care am menționat uh, acele cazuri în care autoritățile naționale, agențiile naționale, de exemplu de cooperare pentru dezvoltare, au uh, participat uh, în procedurile de asistență tehnică pentru Grecia, comportându-se ca uh, o firmă subcontractată și nu și neajutând la uh, simplificarea procedurilor. Aceasta a fost de altfel o recomandare pe care am inclus-o în raportul nostru și anume faptul că e nevoie de o mai bună diviziune a responsabilităților și a sarcinilor, de o uh, Uh, actualizarea procesului pentru toți participanții. Am identificat și dificultăți atunci când uh, diverse agenții internaționale, de exemplu FMI-ul sau OCDE-ul, s-au implicat în aceste proceduri. Acum, uh, referitor la raportul nostru Doamna Iala, aveți uh, dreptate. Noi am arătat că în cadrul auditului nostru nu am reușit să avem o evaluare exactă a costurilor pentru asistență tehnică. La punctul 24 din raportul nostru, vedeți uh, că se vorbește despre finanțare în gestiunea directă realizată de comisie, de asemenea gestiune indirectă și o bună parte a fondurilor uh, provine din uh, fondurile structurale. În recomandările noastre arătăm că ar fi bine să existe un buget uh, separat pentru a avea clare sursele de finanțare. Acum, în legătură cu fondurile structurale, domnul Vogan a ridicat această problematică. Noi am ajuns la concluzia că fondurile structurale reprezintă un domeniu în care asistența tehnică oferită a dat roade. Nivelul de absorție, rata de absorție pentru fondurile structurale a crescut, a existat o cooperare foarte bună și, în conformitate cu rezultatele pe care le-am obținut noi, s-a văzut că această cooperare a fost uh, una pozitivă între direcțiile generale ale fondurilor structurale și cei implicați. Au existat și dificultăți, de exemplu, în domeniul reformei administrative sau fiscale, însă aceste Uh, dificultăți nu țin cont, practic, de impactul fondurilor structure în Grecia. Și, pe ansamblu, am ajuns la concluzia că această asistență tehnică a fost eficientă pentru a, a crește rata de absorpție a fondurilor. Cred că am răspuns uh, întrebărilor și îngrijorărilor care au fost manifestate aici, uh, în mod direct față de Curtea de Conturi și vreau să insist încă o dată asupra faptului că a sosit momentul ca Comisia să țină cont de aceste recomandări și în cadrul noului serviciu permanent, în cadrul uh, noului program de finanțare, să se gândească la noi modalități pentru a ține cont de acest raport. Suntem însă, bineînțeles, pregătiți și noi pentru a vă oferi avizul nostru atunci când va fi nevoie. Mulțumesc! um... Da, domnule Tome Mugurusa, dar ne interesează, nu? ni s-ar părea foarte bine dacă ați face ceva. Doamna Ayala, exact. Mulțumesc, doamna președintă. Da, în urma explicațiilor pe care uh, tocmai le-a oferit domnul Muguruța, vreau să vă spun că graficul numărul 4 mi se pare foarte interesant, pentru că ni s-a spus că asistența tehnică n-a putut fi reconstruită 100%. În acest grafic, al patrulea, se poate observa uh, că cele două domenii în care prin uh, uh, gestiunea partajată s-au făcut progrese au fost uh, în domeniul sănătății și cel social. Iar cele două domenii mai importante pentru gestiunea centralizată și directă a Comisiei au fost administrația fiscală și privatizarea uh, fondului funciar și a registrului cadastral. Nu știu dacă este așa, dar așa apare în grafic. Vreau să vă întreb, domnule Muguruța, care este motivul pentru care există această cerere atât de mare, în special în domeniul sănătății publice? Dacă, bineînțeles, aceste date au fost uh, verificate și confirmate pentru că este foarte important uh, tocmai din punct de vedere politic pentru sănătatea publică Bineînțeles, există și alte puncte. În cele 118 proiecte există o parte importantă care are legătură cu sănătatea, dar și cu altele. Și vreau să vă întreb de ce sănătatea publică a fost un element atât de important în acest grafic. Ce s-a încercat prin aceasta? Pentru că uh, cred că avem nevoie de un plan de acțiune care să țină cont de acest punct. Gracias, eh, señora. Da, mulțumesc. Așa cum se arată în graficul numărul 4, este vorba aici de sursele de finanțare pentru diverse domenii ale asistenței tehnice, așa cum au fost reconstruite ele, ținând cont de datele pe care le-am uh, confirmat uh, la nivelul Comisiei și la nivelul Task Force-ului. Aici, într-adevăr, s-a observat că unul din proiectele cu o rată de absorpție foarte crescută este un proiect care are legătură cu sănătatea publică. Însă sănătatea publică nu este un domeniu în care noi să fi realizat un audit, deci concluziile pe care le-am tras sunt cele pe care vi le-am prezentat. Am făcut audit în anumite domenii, centrându-ne în special pe reforma fiscală, reforma administrației publice, reforma mediului de afaceri, reforma în domeniul competitivității și așa mai departe. Însă au existat și alte domenii, cum ar fi, de exemplu, uh, istoria uh, privatizării, o temă care a fost dezbătută în cadrul unui seminar foarte interesant și uh, aceasta este o temă pe care am auditat-o cu foarte mare interes. În studiul pe care l-am făcut în legătură cu asistența oferită pentru administrație, nu au apărut însă date concludente pentru a vedea care a fost impactul asistenței tehnice pentru astfel de domenii. Și, insist încă o dată, asta uh, nu ne împiedică ca la următorul raport, după ce vom fi făcut un audit pentru asistența uh, financiară și nu doar asistența tehnică, să includem și concluzii referitoare la aceste domenii de activitate. Pentru că aici ne-am limitat, practic, la executarea unui audit pentru a vedea cum s-au organizat autoritățile elene pentru a putea asigura, pentru a putea primi din partea Comisiei această asistență tehnică atât de necesară. Mulțumesc! Mulțumesc. Nu mai uh, dorește nimeni să ia cuvântul și deci se încheie aici atelierul și acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc Curții de Conturi, Comisiei, Secretariatului Cont și uh, Departamentului de Politici. Este complicat să se organizeze astfel de ateliere, dar a fost extrem de interesant și de important. Domnul Flanagan, vă rog, nu v-am văzut. Uh, um, just want to say... Voiam doar să vă spun că a fost foarte interesant astăzi aici. Eu sunt destul de nou la comisia aceasta și în fiecare zi mă intrigă ceva. Dar cel mai uh, mult m-a intrigat la comisia aceasta faptul că vine aici Curtea de Conturi și în permanență uh, este prezentă, dar deputații nu sunt în sală. Avem 3 uh, deputați și 54 de interpreți. Și eu mă întrebam dacă am face un audit, uh, cât ar reieși că ne costă? Pentru că eu nu zic că nu e important, dar n-am putea să găsim uh, o soluție mai bună, pentru că am tot respectul pentru interpreți. Dar știu că ne costă enorm de mult și nu credeți că ar trebui să audităm acest lucru, pentru că este ironic. Doamna Ala Sender, fără microfon. Dar deputații sunt plătiți foarte mult ca să vină aici. S-a auditat vreodată costul reuniunii noastre de astăzi? sau a similare, ținându-se cont de cât au salariile interpreții, cât sunt plătiți ușierii Uh, pentru că, sincer, uh, dăm apă la moare euroscepticilor în modul nostru de lucru. Stimate coleg, cineva conduce această ședință și acea persoană sunt eu. Stimate coleg, uh, suntem o comisie serioasă de control bugetar și cu siguranță avem o evaluare a costurilor lingvistice, nu vă faceți griji, și pot să vă spun că ce avem de oferit cel mai bun uh, este prezent în această sală. Și nu pot decât să vă spun că noi ne bucurăm de fiecare participare a fiecărui uh, membru care vine la reuniuni. Mă bucur că dumneavoastră care sunteți nou sunteți atât de încântat de lucrările noastre și nu pot decât să vă recomand să vă preocupați în continuare de acest subiect pentru că este foarte important pentru Europa, este foarte relevant să arătăm că cuiva îi pasă și vă mulțumesc că ați venit astăzi la acest atelier ca să urmăriți ce s-a discutat. Problema noastră este că um, uh, se spune că dacă deputații nu vin, ar trebui anulată interpretarea. Însă deputații au dreptul să vină și să plece cum le convine și e bine că este așa. Noi putem însă să vă promitem că în fiecare an uh, evaluăm cât costă uh, lucrările noastre și nu cred că se poate spune același lucru despre fiecare comisie din Parlament. Și eu cred că merităm banii uh, pe care îi cheltuim. Munca noastră merită. Sigur că um, problemele sistemice sunt bine cunoscute, dacă s-ar putea altfel am face altfel, însă eu cred că este important ca membrii care sunt prezenți să participe foarte activ. Și eu mă bucur să văd că cei din sală au participat activ la aceste discuții. Mulțumesc încă o dată. Va trebui să ne oprim aici și să mai urmărim situația și pe viitor, dar nu vă temeți, așa vom face. Aici se încheie acest punct de pe ordinea de zi și trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul 13. Și doresc să-i urez un călduros bun venit domnului Jens Gaier, care este raportor pentru bugetul pe 2017. Dragă Jens, mă bucur că ai venit din nou. Uh, ne bucurăm de fiecare dată să te avem alături de noi și ne bucură și colaborarea cu Comisia pentru Bugete. La noi raportoare este doamna Martina Dlabaiova, dar poate ar fi bine să începi tu să ne spui uh, care sunt punctele principale din textul tău și să vedem cum continuăm apoi cu intervenția Martinei. Da, cu mare plăcere, ca să-i răspund uh, colegului Flanagan, Uh, eu sunt uh, vicepreședinte al Comisiei pentru Bugete și vin chiar acum de la Comisia ITRE, unde am uh, jucat același rol. Eu um, continu tradiția ca, um, care presupune ca raportorul pentru buget să, ai, să meargă pe la diferitele comisii. Dacă nu mă înșel, v-am văzut pe dumneavoastră și la Comisia Agri. Uh, Așadar, eu fac un fel de committee hopping în această după-amiază, trec uh, de la o comisie la alta și uh, nu uh, stau să număr comis, nu am timp să stau să număr interpreții din cabine și nici infrastructura, asta e viața. Suntem într-un parlament multilingv și cred că mai bine nu se poate decât lucrăm noi. Dragi colegi, dragi colegi, de trei săptămâni lucrăm la acest proiect de buget, la comisia noastră, pentru că data prevăzută inițial uh, pentru publicarea um, proiectului de buget al comisiei a fost 25 mai, dată care a trecut de mult. Uh, scuza oficială a comisiei este că motivul a fost legat de calcularea uh, Uh, costurilor pentru, legate de criza bugetară. Uh, s-a prevăzut uh, o dată care însă cu siguranță este amânată din cauza referendumului din Marea Britanie. Noi nu, noi nu știm mai multe despre acest proiect, însă Consiliul știe mai multe. După cum știți, procedura este următoarea. Comisia face propunerea întâi în fața Consiliului, care face observații uh, și apoi Parlamentul uh, uh, abia din septembrie începe să lucreze pe proiectul Consiliului. Anul acesta vom fi sub presiune. Noi am mai avut această procedură în trecut, în 2014, și atunci uh, am avut presiuni de timp pentru că trebuia respectat termenul de șase săptămâni înainte de alegerile europene. Și dacă mi-amintesc eu bine, am adoptat uh, proiectul de buget la plenara din aprilie. Eu mă bucur că proiectul a fost adoptat cu o mare majoritate aici în Parlament și aceste orientări uh, au pus în evidență încă o dată ce uh, intenții politice avem noi față de acest proiect de buget. Bugetul pe care îl implementăm acum, 2016, la, cat, la categoria 3, politica internă și categoria 4, politica externă, um, la aceste rubrici am ajuns până la limita superioară a marjelor. Așadar, s-au cheltuit aproape toate fondurile și, dacă nu mă înșel, nu mai este niciun fel de marjă disponibilă. Am mai avut și alte provocări legate de acest uh, exercițiu bugetar. Nu știu dumneavoastră ce părere aveți, dar eu am uh, speranțe foarte reduse și nu cred că se va ameliora scenariul general la începutul lui 2017. Așadar, nu avem niciun motiv să credem că la începutul lui 2017 vom avea nevoie de mai puțini bani decât în 2016. Aceasta este premisa pe care trebuie să lucrăm la acest proiect de buget și spun acest lucru pentru că uh, Consiliul obișnuiește să uh, ceară reducerea sumelor prevăzute de comisie cu obiectivul de a, lăsa, de a câștiga marje între uh, limite și, limitele superioare și sumele disponibile. Noi totdeauna ne-am uh, străduit să obținem mai mult, însă probabil că va fi în continuare dificil. Criza refugiaților uh, nu dă niciun uh, semn să dispară, iar situația economică nu va fi nici ea mai bună decât în 2016 sau nu este acum mai bună decât în 2015. Avem un context politic în care trebuie să mobilizăm 3,3 miliarde de euro pentru garanția EFSI, ceea ce iarăși nu e simplu și cel puțin pentru mine se vede din acest uh, fundal că cadrul bugetar uh, este ceea ce am spune noi uh, o prognoză de vreme bună. Deci în 2012, în 2013, situația părea bună, am spus atunci că o să facem economii la CFM și uh, practic acesta a fost obiectivul nostru primordial, să facem economii. Acum însă se vede că abia ne descurcăm cu bugetul pe care îl avem și uh, nu facem decât să peticim pe aici, pe acolo bugetul, pentru că sumele pur și simplu nu ajung. Cam acesta este contextul. În al doilea rând, ce uh, obiective vrem noi să atingem? Și pot să spun că mă bucur că plenul Parlamentului European a confirmat aceste, această perspectivă uh, și anume de a obține o plusvaloare europeană sporită din uh, folosirea fondurilor disponibile la buget la nivel european și deci ne dorim ca fondurile europene să fie folosite respectându-se mai bine uh, politica uh, economică a Comisiei. Am avut anul trecut analiza anuală a creșterii efectuată de Comisie și există desigur și recomandările din semestrul european. Toate acestea oferă uh, consiliere sfaturi referitoare la ameliorarea situației economice din Europa și eu cred că ar fi bine ca bugetul să fie mult mai bine uh, orientat în funcție de ce se recomandă în aceste texte. Eu vreau ca în Parlament să se discute acest lucru și să se ia o decizie la nivelul Parlamentului, pentru că sigur că Comisia poate să facă propuneri despre ceea ce consideră că este corect, dar este important ca noi să luăm la cunoștință aceste lucruri și să le discutăm și apoi să, uh, să avem grijă să se reflecte aceste lucruri în buget. Mi se pare foarte bine. Și, uh, sigur, pe lângă acestea mai avem și alte uh, accente importante, strategia UE 2020, uh, de exemplu, uh, obiective pe care le avem de mulți care n-au fost încă atinse. Uh, situația economică, combaterea uh, șomajului la tineri prin Youth Employment Initiative uh, și, și toate obiectivele din Europa 2020, mai ales cele care se referă la copii, mi se par foarte importante. Situația s-a mai ameliorat puțin, de asemenea situația plăților mi se pare importantă, situația fluxurilor de numerar sunt mulți în comisia aceasta care joacă un dublu rol, adică lucrează și la comisia pentru bugete și cred că aceștia știu că în CFM-ul actual Consiliul a stabilit credite de angajament cu 15 miliarde mai mari decât creditele de plată. Adică Consiliul consideră că um, există această diferență, ceea ce nu este prea bine pentru autoritățile de uh, planificare din Uniunea Europeană. Uh, pentru că dacă nu își vor respecta planurile, vom avea, uh, ne vom trezi cu facturi în valoare diferenței, în valoare de aceeași valoare cu diferența prevăzută. Avem aproape mandatul pentru trilog uh, pregătit. Uh, negocierile vor începe în iulie, cam ca în 2014. Eu voi scrie o scrisoare de recomandare și uh, voi depinde cu siguranță de recomandările raportorului de la cont și doresc să transmit aceste recomandări cât mai repede celorlalte instituții pentru ca în toamnă să putem începe bine mersi trilogul cu Consiliul și să um, ne atingem obiectivele. Mulțumesc! Martina și mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi și stimate și dragă raportor pentru buget. Bun venit la cont și mă bucur că există această bună practică de schimb de opinii între raportorul principal pentru buget și comisiile specializate. În mod tradițional, Comisia Cont, într-un astfel de moment, își exprimă îngrijorările principale uh, din timpul descărcării și dumneavoastră ați fost prezent, știți cum au, care au fost discuțiile și, într-adevăr, cont nu are interes în anumite linii bugetare specifice. Însă insistăm și vom insista probabil că nu există niciun motiv de duce uh, fondurile bugetare pentru anumite uh, programe, cum ar fi cele uh, pentru combaterea fraudei, pentru că Uh, tocmai acestea sunt importante pentru a, respecta, pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene. Situația este și mai complicată în acest an, uh, pentru că nu avem un proiect de buget din partea Comisiei, deci este greu să ne exprimăm pur și simplu așa, în gol, fără un proiect de text. Însă mai multe subiecte au fost menționate de colegi în descărcare politicile pentru uh, romi, uh, Orizont 2020, Garanția pentru tineri, uh, criza imigrației, fondul pentru școli și așa mai departe. Însă aș vrea să revin la punctele esențiale din descărcarea, din raportul de descărcare. Bugetul bazat pe performanță. Aș vrea să mă refer la două puncte concrete, poate că primul mai degrabă pentru raportorul de la buget, cel doilea pentru uh, comisie. În raportul pentru controlul intern uh, integrat, adoptat în iunie 2013, Parlamentul a fost de acord cu Curtea de Conturi că nu este uh, nu are niciun semn să măsori performanța fără să stabilești un buget pe baza indicatorilor de performanță. Am solicitat uh, crearea unui model de, de crearea bugetelor bazat pe performanță. Fiecare linie bugetară trebuind să fie acompaniată de um, rezultate concrete măsurați de indicatori de performanță. aceste, începând cu 2015, avem uh, o astfel uh, de uh, evaluare pe bază de performanță și avem unii indicatori. Însă, uh, acest, aceste lucruri sunt uh, într prevăzute într-o declarație uh, și nu sunt încă bugetul bazat pe performanță pe care ni-l, ni, uh, -l, ni -l dorim. Uh, deci ce aș vrea să-ți cer, Ienț, este să insiști în contactul cu comisiile pe care le consulti, ca acestea să-și exprime viziunile asupra indicatorilor, uh, deoarece obiectivele sunt politice și trebuie să fie uh, definite de uh, foruri politice, nu numai de comisie când lucrează la CFM, Comisia uh, pentru Buget ar trebui să verifice valoarea adăugată europeană pentru fiecare linie bugetară pe baza muncii efectuate de toate comisiile. Un al doilea punct la care aș vrea să mă refer se adresează mai degrabă Comisiei. Comisia de Control Bugetar insistă asupra simplificării. Am discutat foarte mult despre asta în procedura de descărcare nu există nicio nevoie de a adopta o, un nou rând de indicatori și obiective. Dacă vrem să simplificăm uh, uh, gestiunea internă a Comisiei, directorii generali ar trebui să se rezume la, uh, indicator, la um, obiectivele politice și la indicatorii prevăzuți deja când își adoptă planul de gestiune și um, rapoartele anuale de activitate. În plus, Comisia ar trebui Um, să își bazeze raportul uh, pe baza articolului 318 tocmai pe acest uh, lucru. Îmi voi uh, menționa toate aceste argumente în rezoluția ce acompaniază bugetul și sper că sunteți de acord asupra faptului că Parlamentul ca autoritate politică ar trebui să se exprime asupra fiecărei linii bugetare. Eu sunt, deci, pregătită pentru discuția pe acest subiect. Uh, Aștept cu nerăbdare și pozițiile colegilor și sunt convinsă că nu este ultima dată când discutăm acest subiect. Mulțumesc. Domnul Von, vă rog. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc Martinei pentru prezentare și aș dori să-i mulțumesc și lui Jens pentru prezență. Aveți dreptate în ceea ce privește uh, uh, întârzierea publicării proiectului de uh, buget până în 27 iunie. Sunt convins că este o simplă coincidență că este după referendumul britanic. În orice caz, există mult interes în Regatul Unit pentru uh, propunerea dumneavoastră de buget. Mulți așteaptă să vadă ce veți spune despre asta, mai ales o eventuală creșterea plăților pe care ați putea să o sugerați. Uh, Cred că este important să vizitați cât mai multe comisii, uh, bineînțeles uh, comisia care uh, se ocupă de comisiile care se ocupă de modul în care sunt cheltuiți banii au foarte mult interes, dar și noi care verificăm cum sunt cheltuiți. Din punctul meu de vedere, știm cu toții că în viitor ar putea să existe o mai mare insistență asupra performanței în buget și cred că va fi foarte dificil să se facă modificări uh, de-a lungul acestor linii în următorii ani. Orice schimbare în care să meargă înspre într-o, un buget bazat pe performanță va trebui să, să aștepte revizuirea cadrului financiar multianual sau chiar noul cadru financiar multianual. De asemenea, mi se pare important să analizăm unele dintre lucrurile care ar putea să apară în, în bugetul din anul următor. Știm, de exemplu, că vor, vor trebui să crească sumele pe, uh, cheltuite pentru criza refugiaților și migrație. E Ar va fi interesat, interesant să vedem de unde vor veni aceste fonduri. De asemenea, la Comisia de Control Bugetar vom vrea și să monitorizăm uh, modul în care sunt cheltuite aceste fonduri. De asemenea, știm că s-au luat Uh, fonduri de la Orizont 2020 și mecanismul conectarea Europei. Mă interesează ce propunere aveți în acest sens și dacă putem să recuperăm o serie din acești bani, pentru că sunt bani alocați pentru proiecte importante în Uniunea Europeană și este păcat să pierdem finanțarea. Și, de asemenea, aș vrea să vă spun că în această comisie întotdeauna ne interesează să vedem că fondurile sunt cheltuite în mod adecvat pentru mulți, inclusiv pentru mine, este important să ne respectăm angajamente, angajamentele. Este greșit ca Uniunea Europeană să-și asume angajamente de a cheltui fonduri pentru anumite proiecte și apoi să-și dea seama că de fapt nu are bani să o facă. Știm că în acest an vor exista um, va, va exista un decalaj de, uh, la plăți de 2 uh, miliarde și ne așteptăm ca acesta să și crească. Deci o parte din, din provocarea noastră cu bugetul viitor va fi aceasta, să ne asigurăm că nu ne vom uh, uh, confrunta cu situația în viitor de a nu putea plăti facturi pe care am promis că le plătim. Doamna Ayala, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc domnului Her pentru că a venit aici uh, în vizită la noi și îi mulțumesc și Martinei colegii noastre pentru abordarea pe care a avut-o și care este absolut coerentă cu ce am făcut până acum în cadrul conceptual pentru descărcarea de gestiune. Nu este prima oară când ni se întâmplă acest lucru, pentru că Curtea de Conturi ne-a mai spus odată și nu doar Comisiei, ci și Parlamentului, că e vorba de o greșeală, că atunci când uh, se vorbește despre un proiect, de exemplu proiectul Marco Polo pentru transporturi, dacă există deci un uh, proiect ambițios, dar uh, fără finanțare suficientă, că aceasta uh, este calculată ca o eroare de calcul. Deci dacă dorim să avem un buget care încă de la început conține um, această idee de eroare pentru că știm dinainte că vom avea un buget deficitar, E, e clar că abordarea noastră nu este una foarte bună și Consiliul ne obligă să acceptăm această situație complet uh, anomală. De ce suntem obligați să luăm măsuri drastice și vreau să vă întreb dacă nu am putea impune anumite sancțiuni față de Consiliu, pentru că, practic, Consiliul ne obligă să nu respectăm tratatul. Ne aduce într-o situație în care în fiecare an uh, repetăm aceeași greșeală, aceeași eroare și aceasta ne duce la neîndeplinirea cerințelor tratatului. Tocmai de aceea ne aflăm aici, să încercăm măcar să găsim o soluție pentru a vedea cum putem să amenințăm în mod real Consiliul, pentru că dacă nu se respectă tratatul și suntem obligați să ajungem la un buget care include din start această eroare pe care a identificat-o Curtea de Conturi, pentru că planificăm lucruri care depășesc posibilitățile noastre, atunci nu știu dacă am putea avea uh, un fel de sancțiune politică față de Consiliu. În al doilea rând, Martina, mi-aș dori să vorbim și despre uh, felul în care se finanțează bugetul european, pentru că nu avem bani și recurgem din ce în ce mai mult la tot felul de instrumente financiare și știu că Curtea de Conturi a identificat elemente absolut întoare legate de instrumentele financiare. Practic, ă, pentru că nu avem bani, găsim tot felul de resurse financiare și până la urmă ă, finanțăm și refinanțăm beiul fără să obținem rezultatele constant așteptate și ă, aceasta într-un domeniu pe care noi oricum nu-l putem controla, pentru că e vorba de BEI și dacă BEI-ul ne spune că în ceea ce privește EFSI ei au gestionat foarte bine situația, noi nu avem nimic de spus. Deci, iată, mi se pare că acest risc uh, um, suplimentar al finanțării este o chestiune pe care trebuie să, să o dezbatem. Vă urez bun venit, domnule Craf, bun venit uh, Direcției Generale pentru Buget. Aveți cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc pentru că mi-ați dat oportunitatea de a asculta observațiile foarte interesante ale raportorului în ceea ce privește bugetul pentru 2017. Dar m-am bucurat să o pot asculta și pe raportoarea pentru descărcarea pentru 2015, cât și pe ceilalți membri ai uh, comisiei. Aveți dreptate, comisia nu a prezentat proiectul de buget. Ați, ă, deci, și asta este într-adevăr o coincidență interesantă, dar ne face să luăm în considerare nevoile privind ă, aspectele ce țin de securitate, migrație și refugiați. Bineînțeles, ă, mai trebuie să respectăm și tratatele. și uh, acestea cer ca uh, propunerile pentru cheltuieli să fie prezentate până în 1 iulie. prioritățile vor uh, reflecta dialogul cu Consiliul uh, în dialogul de primăvară din 26 martie. Domnul Gaier s-a referit și la, la termenele ce trebuie respectate, uh, mai ales sprijinul pentru economiile europene în ceea ce privește locurile de muncă, creșterea și investițiile. Și apoi, după cum se vorbea, Uh, și înainte uh, trebuie să asigurăm o reacție adecvată la criza refugiaților și a securității. Dincolo de asta, vom consolida performanța bugetului european, așa cum a solicitat și doamna Baiova. Vom lua în considerare și toate aspectele menționate în solicitarea Parlamentului European din ultima rezoluție de descărcare. Mai ales uh, vom prelua și discuțiile uh, și argumentele aduse în ceea ce privește un buget bazat pe rezultate și uh, ne vom baza și pe indicatorii de performanță, uh, benchmark-urile și așa mai departe prevăzute. Aceste lucruri vor permite comisiilor tematice, dar și Comisiei de Buget și Comisiei de Control Bugetar să ducă o discuție uh, Uh, pentru că apoi să sprijine aceste obiective, ceea ce ne oferă nouă posibilitatea ca în cadrul pe care îl avem să oferim informații uh, uh, pentru a vedea dacă obiectivele și indicatorii au fost respectate. După cum v-a informat deja Nadia Calvinia, la reuniunea comună Bud și Cont, vom oferi un raport pe, um, integrat pe baza articolului 318 în care veți găsi informații privind obiectivele politice pe care le urmărim, precum și indicatorii uh, și um, obiectivele intermediare ce trebuie atinse. Nu în ultimul rând, aș vrea să subliniez că vom prezenta un buget eficient uh, care va fi făcut în așa fel încât să facă față provocărilor uh, Uh, menționate de uh, toți cei care au intervenit astăzi. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Îi voi da acum cuvântul din nou colegului Geier și apoi raportoarei noastre la final. Jens, te rog. Dragă uh, Manfred, ești un mare glumeț Mulțumesc. Mi se par foarte importante sugestiile Martinei. Comisiile trebuie și ele să vină cu uh, propuneri sau să se exprime asupra propunerilor de măsurare a performanței. Nu am putut urmări în uh, ultima vreme în ce măsură pozit, uh, discuțiile la Consiliu privind uh, uh bugetul bazat pe performanță au evoluat, deci cât de departe a ajuns uh, Comisia în a um, crea niște indicatori și parametri. Dar uh, ideal ar fi ca și parlamentul, parlamentul să înceapă să se gândească cu ce parametri ar vrea să măsoare succesul. Numai dacă avem noi poziția noastră putem face propuneri suficient de uh, constructive și putem uh, aborda și propunerile comisiei. Derek nu mai este prezent, dar uh, mi-a spus că publicul britanic uh, așteaptă cu nerăbdare solicitarea mea de creștere a, ple- a plăților. E bine, nu voi cădea în această capcană și nu aș vrea să duc, uh, să îndrept înspre această capcană Parlamentul. Dar eu consider că sarcinile politice pe care le are Uniunea Europeană trebuie să fie acompaniate de un buget uh, decent, pentru că altfel nu facem politică în mod serios iar dacă legiuitorul, Consiliul și Parlamentul uh, dau niște sarcini Uniunii Europene, dar nu oferă și un buget uh, adecvat, uh, putem să decidem mai puțin bani sau uh, mai puțină politică. Și dacă se spune mai puțin bani, atunci consecința va fi și mai puține politici. Uh, și atunci ar trebui Consiliul să ne spună și ce ar vrea să nu mai facă Uniunea Europeană. În această situație nici nu aș solicita creșterea plăților. Dar să începem uh, discuții cu... Dar, da, să începem, uh, să începem atunci acele discuții despre ce vrem să nu mai finanțăm. Nu putem spune întotdeauna că vrem mai multe politici cu mai puțini bani. Bun, da, funcționează o vreme, dar se creează atâtea tensiuni în buget că până la urmă explodează și de fapt am depășit acest punct pentru că de un an și jumătate nu facem altceva decât să creăm găuri într-o parte din buget pentru a acoperi uh, găuri în altă parte. Mult timp nu vom mai putea să continuăm așa. Iar uh, posibilitățile de manevră pentru Consiliu, de care a întrebat Ines, E bine, tot aici revenim. Dacă ajungem la concluzia că nu avem suficiente fonduri, trebuie să tragem și anumite concluzii. Și să spunem că aici sau pe aici, pe acolo, nu mai putem să fim de acord cu ce se decide. Eu însă sunt din ce în ce mai puțin uh, dispus să accept un buget de care nu sunt convins că poate să acopere un an întreg. Da, ne facem primele proiecte de buget, într-adevăr, dar trebuie să începem o discuție constructivă uh, cu Consiliul pentru a vedea ce mai vrea să se facă și ce nu mai vrea. Trebuie și Consiliul să își uh, pună niște, să stabilească niște priorități și ce nu este prioritar va trebui eliminat. Doamna Dlabaiova. First exchange. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor pentru acest uh, prim uh, schimb de opinii, foarte ciudat, pentru că este pe marginea unui text pe care nu-l avem aici în față, însă aș vrea să vă spun două lucruri. În primul rând, uh, salut faptul că Comisia va implementa cu adevărat recomandările noastre în ceea ce privește descărcarea de gestiune, așa cum ați spus, și abia aștept să văd proiectul de buget pentru 2017. Mulțumesc. Da, într-adevăr, succint. Cu aceasta ajungem la finalul acestui punct de pe ordinea de zi și la finalul reuniunii noastre. N-am văzut pe nimeni care să vrea să intervină la diverse. Aș dori să vă atrag atenția asupra următoarelor noastre reuniuni, 27 iunie, și aici vom discuta despre candidatul maltez. Ar fi bine dacă uh, am fi suficienți prezenți cât să se poată crea o majoritate atunci uh, aș vrea să, de asemenea aș vrea să vă notați 4 iulie la Strasburg, avem o reuniune comună cu Comisia ITRE despre ITER și, uh, și aici vom uh, afla lucruri de la comisie. Domnul comis, comisarul nu va putea veni, dar vom discuta cu directorul general, însă info, ne vor fi prezentate informațiile din Consiliul ITER și comisarul a spus că va veni pe 14 iulie la noi în așa fel încât să putem vota și al doilea ori despre ITER. Deci pe 14 iulie îl vom um, audia. Domnul comisar Caniete va fi uh, invitat în uh, comisia noastră. Deci doream să vă atrag atenția asupra acestui lucru pentru că uh, trebuie să uh, vă notați acest lucru. E bine, um, uh, uh, îmi pare rău, avem cele mai multe uh, reuniuni. Uh, cu timpul, când vom rezolva unele dintre probleme, va reuși să scadă numărul acestora. Um, vă, urez o seară plăcută și vă spun că plouă. Inez. Da, înainte de a pleca domnul Flanagan, pentru că mi-a rămas ceea ce a spus legat de interpreți și știu că aveți impresia că suntem doar patru aici în uh, sală, dar să nu uităm că toată această reuniune se transmite prin web streaming, că sunt persoane care nu vorbesc uh, toată lumea engleză așa cum vorbește domnul Flanagan și care ne ascultă astăzi. De altfel, cu dezbaterea pe tema castor pe care am avut-o azi dimineața, am primit multe e mail în care mi se spunea, da, uitați, a fost interesant ce a spus domnul Cutare și Cutare. Deci există mult mai multe persoane care urmăresc aceste dezbateri și care au dreptul să o facă în propria lor limbă, deci este un drept pe care trebuie să-l respectăm. Și eu înțeleg că nu putem cheltui banii chiar pe orice, dar pe lucrurile care sunt importante mi se pare bine să o facem. Mulțumesc! Das habe ich jetzt davon, Herr Flanagan, bitte. Și domnul Flanagan mai vrea să aibă ultimul cuvânt. Cred că cei care uh, ascultă pe internet au dreptul să și vadă că deputații pe care îi plătesc foarte bine apar la reuniuni. Doamna președinte a pus o întrebare mai devreme când am făcut el comentariul acela uh, și uh, suma cât costă această comisie este acoperită de uh, plus valoarea muncii noastre. Dar oare este așa? Pentru că eu nu am spus că, e importantă, că nu e importantă comisia noastră. Este, este esențială. Eu știu că deputații trebuie să meargă și la alte comisii. Dar dacă i-ați verifica pe membrii noștri de astăzi și ați, uh, v-ați uita dacă au și alte comisii, veți descoperi că mulți nu au fost prezenți la celelalte reuniuni și nici aici. Eu zic că dacă facem audit, trebuie să ne uităm mai întâi la noi în ogradă. Așa, stimate coleg, și aici încheie această dezbatere. Libertatea deputaților este mai presus de toate și asta înseamnă și libertatea de a face sau de a nu face unele lucruri. Mulțumesc, o seară bună!